Deci, bitte Sie Platz zu Vă rog frumos să luați loc. Ladies, genau, meine Doamnelor și domnilor, darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen? Vă rog frumos să luați loc, pentru că trebuie să ne începem lucrările. Please take a seat. Vă rog luați loc. Doamnelor și domnilor, vă urez un călduros bun venit. Monica. Monica can also take a seat. Okay. Ja. So, die Umbauarbeiten sind beendet. Ich möchte Sie. Așadar, Doresc să vă urez un călduros bun venit la audierea noastră referitoare la mecanismul de verificare și cooperare Bulgaria și România. Aș dori să vă amintesc de când au aderat cele două state, au trecut doi ani și am avut 15 rapoarte ale Comisiei referitoare la progresul în cadrul acestui mecanism. Mecanismul derivă dintr-o decizie a Comisiei din anul 2006 decizie de introducere a unui mecanism de cooperare și de verificare pentru Bulgaria și România și verificarea progreselor făcute de aceste state în ceea ce privește independența justiției, combaterea corupției și a crimei organizate. Vreau să urez bun venit și colegilor de la Comisia Libe care au fost invitați la această reuniune. Doresc să o salut pe doamna raportor Macovei și pe toți invitații care vor lua cuvântul la reuniunea noastră de astăzi. Această procedură a avut scopul de a facilita aderarea celor două state și de a permite o funcționare cât mai bună a instituțiilor din cele două state. Obiectivul a fost de a contribui la combaterea corupției și a crimei organizate. Eu personal am constatat că la indexul Transparency International al de index de percepere a corupției, a făcut, Bulgaria a făcut mari progrese, apoi însă a dat înapoi. Iar uh, România a, era pe locul 69 în 2007 și este încă pe locul 69 în 2015. Mă tem că acest lucru strânește frustrări și, de asemenea, pune sub semnul întrebării eficiența mecanismului și strânește și întrebarea ce am realizat de fapt Mă bucur că putem vorbi despre acest lucru astăzi. Este o audiere pregătită de mult și este prima audiere pe tema acestui mecanism în Parlamentul European. Cel puțin din câte știu eu, nu a mai fost niciuna. Acestea ar fi remarcele introductive. Monica, ai cuvântul. Maybe I take this one. Um, Bun venit tuturor. Vă mulțumesc că ați venit. Mulțumesc uh, și paneliștilor. O să începem cu România, vom continua cu Bulgaria, vom modera ambele sesiuni. Încă o dată multe mulțumiri. Sper să fie o audiere cât se poate de interesantă și să avem și timp pentru întrebări, răspunsuri, discuții. Acum, câteva cuvinte despre mecanismul de cooperare și verificare a fost înființat de Comisia Europeană la sfârșitul anului 2006 pentru România și Bulgaria și a intrat în vigoare în 2007 la 1 ianuarie. În românește, fac o pauză pentru interpreți. Deci mecanismul de cooperare și verificare uh, a început să funcționeze pentru românia și bulgaria de la unu ianuarie două mii șapte de când am intrat în uniunea europeană. îl găsesc extrem de eficient și cred că dacă acest mecanism nu exista astăzi în românia nu am mai avea direcția națională anticorupție care este o instituție de foarte mare succes în sensul că își face treaba anchetează politicieni din toate partidele indiferent dacă sunt la putere sau în opoziție anchetează magistrați judecători procurori oameni din administrația publică locală centrală uh, până și președinți de cluburi de fotbal uh, crimă organizată legată de corupție spălare de bani fraudă evaziune deci foarte multe infracțiuni care produc mari prejudicii uh, în banii noștri și desigur se pune problema recuperării uh, unde încă mai avem de lucru pentru că ministerul de finanțe uh, nu, nu excelează în recuperare. deci a fost un mecanism foarte eficient și din punctul meu de vedere ar trebui să fie pus pentru toate statele candidate care când și dacă vor intra în uniunea europeană pentru că este foarte firesc să nu așteptăm ca în câțiva ani de zile aceste state post comuniste să facă perfect reforma justiției lupta anticorupție lupta împotriva fraudei și mai ales lupta împotriva înaltei corupții corupției politice să fie ireversibile. nu puteam face nici românia nici bulgaria și în opinia mea nici țările care au intrat în două mii patru aceste reforme în mod ireversibil. în alte state ele au durat sute de ani și atunci dacă decizia politică a fost să intrăm în uniunea europeană și am pornit pe drumul cel bun cu aceste reforme mi se pare foarte firesc ca uniunea europeană comisia europeană în cazul nostru să urmărească că da ne îndeplinim promisiunile pe care le am luat atunci când am intrat în uniunea europeană și ne am luat promisiuni pe continuarea reformei justiției pe lupta împotriva crimei organizate în ceea ce privește bulgaria pe lupta împotriva înaltei corupții în ceea ce privește românia pe reforma sistemului judiciar în ansamblu și dacă ne am luat aceste promisiuni trebuie să ținem seama de ele problema care se pune acum este uh, voința politică cel puțin în românia aici este problema dacă nu se ridică imunitatea unui parlamentar evident că traducerea este nu e voință politică. deci instituțiile lucrează foarte bine sunt date de exemplu vorbesc cu oameni din bulgaria din ungaria din cehia și din alte state și state membre care își doresc și ei să aibă un dna ca cel din românia. Uh, da se poate uh, dar mă întorc la ideea în sine a mecanismului de cooperare și verificare care a ajutat exact pe politicienii și exact pe practicienii care au vrut să facă reforma justiției și care au vrut să se lupte cu corupția și frauda pe ei i a ajutat pentru că a existat acest mecanism și rapoartele comisiei europene pe mecanismul de cooperare și verificare unul mare pe an și unul intermediar au fost foarte mediatizate și foarte importante atât pentru lumea politică cât pentru magistrați și au dus numai la schimbări în bine uh, cel puțin în românia și în bulgaria uh, suntem la nivel de în acest moment am citit am auzit uh, uh, afirmații că se va accentua și lupta împotriva crimei organizate și a corupției în, uh, în bulgaria. deci da îi ajută pe cei care vor să facă și pe cei care fac deci este util și nu poate fi iarăși în opinia mea nu poate fi oprit decât atunci când aceste schimbări și aceste reforme justiție anticorupție anticrimă organizată sunt ireversibile indiferent de cine vine la putere. de aceea pentru politicienii care fie pe față fie pe ascuns prin diferite negocieri uh, încearcă să scape de uh, uh, mcv eu le spun să se oprească pentru că nici populația din românia nici populația din bulgaria nu vrea acest lucru ei vor pentru ei acasă să aibă o justiție dreaptă și egală pentru toți să se confiște banii furați de la ei și politicienii sau alții care comit infracțiuni să plătească. foarte simplu noi reprezentăm oamenii și cetățenii țărilor noastre nu politicienii. prin urmare asta este și uh, în continuare poziția mea și rugămintea mea uh, către comisie și către politicienii din ambele țări uh, să nu mai încerce să oprească mecanismul de cooperare și verificare fiindcă nu este în folosul țărilor noastre și al progresului din țările noastre. mulțumesc mult. Uh, în continuare voi da cuvântul lui ingeborg gräßle care va prezenta următorul vorbitor. Mulțumesc pentru introducere. Începem cu doamna secretar general a Comisiei Europene, al Comisiei Europene, doamna Catherine Day, care cunoaște foarte bine funcționarea MCV. Stimată doamnă Day, ne bucurăm mult să vă avem alături de noi și aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă raportor, domnule ministru, doamnelor și domnilor. Îmi face o deosebită plăcere să particip la această discuție în această după-amiază. Voi fi succintă pentru că înțeleg că va fi timp pentru întrebări și răspunsuri ulterior. Aș dori însă să fac o evaluare a modului în care noi de la Comisie considerăm că a evoluat acest proces în acei opt ani, acești opt ani de când este în vigoare. Antevorbitorii au menționat deja originile acestui mecanism în aderarea Uni- la Uniunea României și a Bulgariei. S-a recunoscut atunci că mai era ceva de făcut în ceea ce privește reforma judiciară, lupta împotriva corupției uh, și a crimei organizate și că acest lucru ar, ar trebui să se facă într-o colaborare strân, strânsă între cele două țări și instituțiile europene. De asemenea, la vremea respectivă s-a convenit că acest lucru se putea face și după extindere, că nu trebuia să se încheie înainte de aderarea celor două țări și practic nu s-a fixat niciun termen limită pentru că era clar că era un proces lung, greu, care avea nevoie să se desfășoare, să-și ia timpul necesar pentru a ajunge la un nivel de aliniere cu situația din celelalte state membre. Acum, la Secretariatul General al Comisiei, noi ne-am ocupat la nivel de lucru în comisie de acest mecanism încă de la început, pentru că în ziua în care au aderat România și Bulgaria, nu mai era uh, de competența serviciilor de extindere ale Comisiei, așa că a intrat în competența noastră. Noi ne-am luat această răspundere foarte în serios uh, încă de la început și asta din două motive importante. În primul rând, pentru că, așa cum a spus și doamna Macovei, este foarte important pentru oamenii din cele două țări și, în al doilea rând, pentru că e foarte important pentru toate celelalte state membre. E foarte important să avem o situație aliniată, un sistem uh, judiciar care să funcționeze bine în ambele țări, acesta în cadrul valorilor uh, Uniunii Europene și în cadrul comunității de drept uh, de care aparținem. De asemenea, este important faptul că încă de la început uh, sondajele din cele două state au arătat un sprijin foarte ridicat pentru această supraveghere prin mecanism. Ultimul sondaj s-a făcut uh, numai departe de octombrie trecut și din nou a indicat un sprijin foarte puternic atât în România cât și în Bulgaria ca să continue măsurile Uniunii Europene până când ambele state vor ajunge la standarde comparabile cu cele din celelalte state membre. Acum, dacă facem un bilanț, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat, uh, cred că a durat ceva până să găsim modalitățile cele mai bune de a lucra. Au fost momente în care au existat resentimente din partea guvernelor celor două state față de acest mecanism, însă trebuie să spun că de cele mai multe ori s-a înțeles bine importanța acestuia în modernizarea celor două țări și a existat o dorință adevărată să se folosească expertiza pe care a pusă la dispoziție uh, Comisia în uh, acest mecanism. Acum, dacă ne uităm la cei 8 ani, vedem un progres clar, chiar dacă procesul încă nu s-a încheiat de plin. Iar în observațiile mele de astăzi, dar aș vrea să spun de ce consider eu că mecanismul de cooperare și verificare a dovedit că este un uh, stimulent eficient pentru reforme și că a avut un impact tangibil asupra situației de astăzi. Dacă mă întorc la anul 2007, a existat o primă fază care a implicat um, comisia care lucra cu ambele state pentru a schimba legislația acestora. Așa cum a spus și doamna Macovei, încă o dată, sistemul juridic uh, avea o origine foarte diferită și atunci a fost o sarcină foarte grea să fie uh, modernizat. Am petrecut mai mulți ani să, ca ambele state să-și actualizeze legislația, inclusiv codurile penale și pentru a pune uh, la punct mecanisme de luptă împotriva corupției. În 2012, Comisia a emis două rapoarte importante, retrospective, pe toți cei uh, cinci ani trecuți, în care a arătat atât realizările cât și uh, provocările care mai rămâneau valabile. Și în acel moment, după 5 ani de mecanism, s-a constatat că deja accentul se muta de la adoptarea de legislație către adevăratele uh, provocări legate de punere în aplicare și de impunerea unei direcții Uh, definitive, lucru care s-a întâmplat în ultimii ani. S-a încercat să se asigure că, într-adevăr, reformele se pun în aplicare și că noile legi sunt aplicate în mod consecvent de instanțe printr-o jurisprudență unificată și că, într-adevăr, independența judiciarului este respectată de către clasa politică din ambele țări. Iar toate aceste elemente sunt foarte importante în activitatea noastră. Am uh, primit sprijin foarte important din mai mulți experți de vârf din ambele state, uh, judecători, magistrați, experți, cu toți au fost uh, foarte disponibili, ne-au um, dat expertiza lor um, și um, au încercat să vorbească cu colegii lor pentru a construi noi sisteme judiciare în ambele state și suntem recunoscători experților și din alte state membre care au fost dispuși să-și uh, aloce din timp și să împărtășească experiența lor de practicieni în diferite sisteme juridice din Uniunea Europeană, dar cu același obiectiv, acela de a ajuta ambele state să ajungă la o situație în care să se poată spune că sistemul juridic din ambele state este comparabil în termeni largi cu cele, cu cele din celelalte state membre. De asemenea, vreau să aduc un omagiu oamenilor curajoși din ambele state care vor un sistem mai bun pentru țara lor și care au fost dispuși să asume riscuri personale și care s-au angajat în mod, um, cu mare devotament ca să lucreze cu noi pentru atingerea acestor ambiții, pentru că aceștia sunt oamenii care pot să ducă la schimbări de durată. Dar cred că uh, cu sprijinul Comisiei și cu angajamentul nostru ca această parte a angajamentelor legate de aderare uh, a fost și un factor care i-a ajutat pe acești oameni să, a, să realizeze niște schimbări, niște reforme proprii. A fost așadar un parteneriat uh, util, o cooperare între autoritățile din ambele state, dar și cu multe alte părți interesate, cu mulți alți participanți care au uh, dorit um, uh, să facă schimbările necesare și care um, au dorit să se atingă um, uh, țintele care fost stabilite. Sarcina noastră este să facem un raport pentru fiecare stat în fiecare an, după aceea să facem o actualizare la jumătatea anului. Analiza noastră se bazează pe o analiză, în primul rând, a evoluțiilor, așa cum ne sunt raportate de către ambele state, dar mergem și mai departe Luăm uh, informații și de la alte state membre, de la ambasadele statelor membre, atât la București cât și la um, Sofia. Acestea au fost foarte active, au urmărit îndeaproape procesul. De asemenea, discutăm în mod periodic cu alte organizații internaționale, experți independenți și cu o gamă largă de alte mm, surse, cum ar fi organizații din societatea civilă. Așadar, încercăm să avem uh, surse uh, cât se poate de diferite pentru a avea o imagine de ansamblu cât se poate de mm, completă. De asemenea, avem misiuni uh, anuale în fiecare stat și rapoartele pe care le întocmim țin cont de reacțiile autorităților române și bulgare la diferitele chestionare pe care le trimitem în pregătirea acestor misiuni. Așadar, cu această muncă de teren, cu aceste discuții. Uh, după aceea facem um, recomandări pentru consolidarea reformelor și pentru consolidarea organismelor publice care trebuie să gestioneze, să administreze reformele și care răspund uh, să se asigure de um, echitatea între puterile în stat și uh, independența sistemului judiciar. Așadar, recomandările noastre se îndreaptă în special către guvernele celor două state, însă, într-un uh, cadru mai larg, sunt orientate și către judiciar, către autoritățile de aplicare a lege și alte instituții relevante. Lucrăm um, într-o permanentă cooperare cu guvernele și în ceea ce privește fondurile europene, fie ele structurale și um, cele um, care provin din bugetul pentru justiție și um, afaceri interne ale Uniunii Europene. Um, de asemenea, acordăm sprijin financiar pentru IT, apoi pentru facilitarea unificării jurisprudenței de către instanțe și pentru formarea continuă a personalului din sistemul judiciar și sunt uh, mulțumită să vă spun că există o rată mare de absorție a acestei finanțări, ceea ce indică faptul că e vorba de bani care sunt utili, care sunt bine țintiți și acest lucru a fost bine um, arătat. Acum um, câteva cuvinte despre um, cum vedem noi situația din fiecare țară. Să încep cu Bulgaria. Trebuie să spunem că în ultimii doi ani uh, progresele au fost uh, cam încete. Asta, fără îndoială, din cauza situației um, dificile legate de trei schimbări de guvern în interval de 18 luni. Acum, um, cu noul guvern, accentul se pune pe rezultatele concrete care trebuie să apară în uh, anul următor, precum și pe o direcție strategică clară și consecventă a reformei pe termen uh, mediu și lung. Ultimul raport din ianuarie a stabilit foarte clar provocările pe care vrem să le abordeze um, Bulgaria în următoarele 12 luni. N-am să insist acum, însă sunt domenii cum ar fi reforma um, Consiliului Suprem Judiciar, um, activitatea pe un nou cod penal, uh, înființarea unei strategii anticorupție solide, și vedem să se facă acest lucru pe baza analizei deficiențelor uh, din strategia actuală. Am văzut angajamentul pentru strategia judiciară nouă din partea Guvernului și din partea adunării naționale. Mi se pare că sunt semnale pozitive de evoluții în acest sens și urmărim îndeaproape dezbaterea care are loc cu privire la posibila nevoie de a se face niște modificări constituționale. Noi înțelegem că e nevoie să facă acesta, însă de asemenea ne dăm seama că este important ca acest lucru să se facă astfel încât să nu se blocheze schimbările și de asemenea am dorit să existe acțiuni uh, uh, persuasive pentru a se demonstra independența judiciarului și o adevărată hotărâre de combatere a corupției și a crimei organizate. Sorry. <clears throat> I think the <clears throat> in both countries the test is În ambele țări Mereu testul este acela să se asigure că într-adevăr lucrurile continuă, că există un angajament către o interpretare unificată a normelor. Ultimul raport um, privind România recunoaște faptul că România a făcut uh, progrese în continuare într-o serie de aspecte importante și a arătat uh, semne de uh, durabilitate, de sustenabilitate, lucru pe care îl căutăm și este important să vedem rezultatele mm, instituțiilor legate de corupție. Acestea au avut o activitate foarte impresionantă. A existat o profesionalizare mai mare în sistemul judiciar în ansamblu, inclusiv dorința de a apăra independența judiciarului. În raportul nostru arătăm clar faptul că în 2015 vor exista o serie de teste importante la adresa independenței judiciarului, de exemplu niște numiri cheie, cum ar fi uh, șeful uh, ANI. De asemenea, considerăm că e nevoie în continuare să se facă o consolidare a progreselor și, încă o dată, raportul nostru din ianuarie menționează o serie de provocări, de domenii unde noi considerăm că am dorit să lucrăm împreună cu guvernul pentru a se uh, asigura lupta împotriva corupției de nivel jos și um, pentru reformele judiciare. Fără a mai uh, uh continua prea mult, aș vrea să închei spunând că mecanismul de verificare și cooperare nu își dorește un nivel abstract de perfecțiune. Nu asta vrea să atingă, ci vrem să lucrăm împreună cu autoritățile, cu practicienii din domeniu, pentru a ajunge la un nivel bun de armonizare între sistemul judiciar din ambele state și norma din celelalte state membre. Considerăm că de asta este nevoie pentru ambele state, pentru ca ambele să-și poată încheia cu succes uh, o călătorie îndelungată, pentru că asta a fost, și considerăm că asta, de fapt, își doresc uh, și oamenii din cele două state și, la fel, și uh, partenerii. Și considerăm că acest mecanism a reprezentat un sprijin important în procesul de reformare a acestor state și dorim ca acesta să continue să se finalizeze. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, doamna Day. La comisia noastră suntem cei mai credincioși cititori ai raportului de progres și acesta este de o calitate deosebită. Știm că calea care a fost stabilită nu poate fi neglijată și știm și că nu suntem la sfârșitul procesului. Poate că astăzi reușim împreună să colectăm mai multe elemente, mai multe indicii despre direcția în care ar trebui să se îndrepte acest proces. Este pentru mine unul din obiectivele acestei după amieze. Mulțumesc mult, nu știu dacă doriți să rămâneți, puteți să rămâneți, mulțumesc mult. Aș dori să-l salut pe ministrul justiției din România, Robert Cazanciuc. Sper că nu v-am greșit numele, spune președinta. Ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de noi. Știm că este Paștele Ortodox, că a fost, de fapt, al altăieri și vă urăm Paște fericit și ne bucurăm că vă aflați alături de noi și aveți cuvântul ca să vorbiți despre cum implementează România mecanismul și ce uh, concluzii trage de aici? Vă rog frumos, aveți cuvântul 10 minute. Okay. Mulțumesc, doamnă președintă, și pentru că vorbează din credincioși și pentru că în România și Bulgaria este astăzi a treia zi de Paști, Aș vrea să urez Hristos a înviat tuturor creștinilor ortodoxi prezenți astăzi în sală și nu numai. Am dat uh, curs invitației de a participa în premieră la o astfel de audiere, pe de o parte din respect față de Parlamentul European și de altă parte din încredințarea că România nu mai are nevoie să se situeze în defensivă pe acest subiect, ci din potrivă are acum realizări certificate și fără îndoială le poate împărtăși celor interesați mulțumesc uh, doamnei secretar general catherine day pentru prezentarea atât de clară a mecanismului dar mai ales pentru că atât mie cât și celorlalți miniștri a fost întotdeauna un partener uh, deschis un partener uh, la care am găsit întotdeauna un dialog ce ne a ajutat să facem progrese. am să vă spun la rândul meu ce a însemnat pentru noi acest parteneriat voi încerca să utilizez cât mai puțin cuvântul mecanism și să vorbesc de un parteneriat pentru că am perceput colaborarea cu reprezentanții comisiei și a statelor membre ca un adevărat parteneriat. la opt ani de la instituirea mcv și după numeroase uh, rapoarte în cadrul creat de obiectivul formulat de comisia juncker de finalizare graduală a exercițiului în mandatul său putem spune fără niciun fel de dubiu că vorbim despre o justiție cu mult îmbunătățită. este evident o onoare pentru mine să continui ceea ce au clădit antecesorii mei într un ritm mult mai accelerat după anul două mii patru când a fost închis capitolul douăzeci și patru justiție afaceri interne și când uh, românia a pornit la un proces profund de reformă în justiție. mă bucur că putem vorbi astăzi cu fruntea sus despre justiția din românia a fost foarte mult de muncă au fost foarte multe împliniri au fost însă și momente în care ritmul reformelor nu a fost cel așteptat de noi de dumneavoastră sau de cetățeni. în toate cazurile însă pentru mine pentru guvernul pe care îl reprezint obiectivul primordial a fost obținerea progreselor dorite de noi înșine în consolidarea justiției și combaterea eficientă a corupției și în niciun caz alunecarea în inevitabila dimensiune politică ce a însoțit mereu mecanismul. în același spirit pragmatic mi ar plăcea să văd derulându se și dezbaterile de astăzi. revenind la experiența celor opt ani de colaborare în cadrul parteneriatului aș spune că acesta ne a imprimat cadență și rigoare în modernizarea sistemului ne a obligat la continuitate atunci când eram tentați să încetinim ritmul modul în care au fost scrise condiționalitățile a făcut ca acestea să dobândească noi și noi valențe și să fie actuale mai mult sau mai puțin la opt ani de la edictarea lor. și gândindu mă la alte mecanisme orizontale care au fost ulterior create la nivel comunitar nu pot să nu remarc faptul că mare parte din ideile promovate în cadrul mcv se regăsesc și în aceste instrumente. mă refer la mecanismul orizontal anticorupție care vizează aspecte care în mcv sunt subsumate condiționalităților 2, 3 și 4 și la Justice Scoreboard, instrument orizontal comparativ pentru buna funcționare a sistemelor judiciare, adică, adică ceea ce pentru noi, România și Bulgaria, raportăm în cadrul primei condiționalități MCV. Revenind în prezent, v-aș reține atenția cu câteva chestiuni concrete care se află astăzi pe agenda noastră. Ultimul raport ne a fost adresat în ianuarie a fost al doilea raport consecutiv pozitiv care remarcă expres un stadiu avansat al transformărilor din sistemul de justiție și anticorupție. pentru noi acesta a fost un semnal foarte puternic. am urmat agenda noastră internă dar ne am inspirat și din recomandările raportului. ca prioritate am lucrat zilnic cu echipele de ministeri din sistem la consolidarea bunei funcționări a noilor coduri în instanțe și parchete această activitate a însemnat un efort foarte mare într o echipă care unește colegi din ministerul justiției csm parchete instanțe din întreg sistemul judiciar. tehnic există o comunicare continuă pe tema monitorizării impactului noilor coduri judecători procurori oameni din administrație din profesiile liberale se întâlnesc și discută despre resursele sistemului despre cele existente dar mai ales despre cele viitoare. se discută de asemenea despre înaintea modificarea acelor patru coduri după experiența practică de până în prezent. marea majoritate a propunerilor formate de sistem se află în diverse stadii de adoptare în parlament. contextul mai larg strategiei de discuție este oferit de noua noastră strategie de dezvoltare a sistemului judiciar adoptată în decembrie două mii paisprezece dar și în concret de planul de acțiune aferent acestei strategii forma finală acestui plan de acțiune va fi pus în dezbatere publică în cursul lunii aprilie. aș dori să accentuez că în momentul de față am depășit etapa reformei sistemului judiciar și consider că ne aflăm în faza consolidării dezvoltării sistemului. lucrăm la sistemul de resurse umane la rearanjarea hărții judiciare la consolidarea infrastructurii la dezvoltarea rețelei it la instanțe și parchete continuăm formarea profesională pentru judecători procurori grefieri pentru celelalte profesii care contribuie la înfăptuirea justiției. Nu pot să nu amintesc cu mare satisfacție buna colaborare pe care am reușit să o avem cu partenerii de acasă, CSM, instanțe, parchete, cum spuneam, organizații profesionale. Fără colaborarea dintre noi, bunul mers al justiției ar rămâne un ideal. CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, creat în perioada preaderare, este acum o instituție matură, vizibilă și puternică, ce poate să garanteze și să asigure independența justiției. Am considerat important să cunosc nemijlocit sistemul judiciar cu părțile lui bune sau mai puțin bune. Am vizitat personal peste 100 de instanțe și parchete, am vizitat toate tribunalele de la preluarea mandatului și până în prezent, se împlinesc 2 ani mâine de la preluarea mandatului. Am vizitat de asemenea majoritatea penitenciarilor din România. Am discutat cu peste 1000 de judecători și procurori. În urma acestui dialog am putut propune soluții concrete de care sistemul are nevoie în plan normativ și bugetar. în condiții interne și internaționale din ce în ce mai complexe când societatea are nevoie de resurse pentru educație sănătate sau apărare națională am obținut sprijinul guvernului și am crescut în fiecare an bugetul alocat sistemului judiciar. pentru a asigura funcționarea potrivită a instanțelor și parchetelor în, condițiile noilor coduri am alocat din două mii doisprezece și până în prezent în jur de o mie de posturi de judecători grefieri și alte categorii de personal. în urma propunerilor primite de la instanțe și parchete precum și a propriilor constatări am demarat anul acesta cel mai mare proiect de investiții lansat vreodată în sistemul de uh, justiție ce vizează în primul rând sediile tribunalelor ale capitalelor de județ adică acele instanțe cele mai încărcate până în momentul de față. sper de asemenea să putem rezolva și problema infrastructurii din capitala româniei bucurești de aceea am demarat un proiect numit Justice District cu dedicație pentru București. Conform angajamentelor asumate, vom continua și în acest an alocarea de resurse bugetare și umane suplimentare pentru instanțe și parchete. Aș vrea în acest context să uh, amintesc și scrisoarea pe care am adresat-o domnului Franz Timmermans cu privire la necesitatea identificării unor instrumente financiare eficiente care să fie accesate de statele membre pentru a completa resursele naționale disponibile pentru modernizarea locurilor de detenție și pentru consolidarea instituțională a penitenciarilor. unsprezece miniștri de justiție s au alăturat demersului inițiat de românia și italia până în prezent multe alte membre state semnalând că vor să sprijine acest demers. alături de buna funcționare a sistemului judiciar lupta împotriva corupției a fost o prioritate pentru noi. Cu siguranță doamna procuror șef și o să vorbească despre rezultatele DNA de până în prezent. La Ministerul Justiției avem în atenție asigurarea stabilității cadrului normativ și instituțional. Mă refer la asigurarea caracterului irreversibil pentru progresele care deja au fost înregistrate. Guvernul a avizat negativ până în prezent toate inițiativele care au de natură a limita sau îngrădi eficiența instrumentelor normative anticorupție am promovat de îndată toate solicitările procurorilor de ridicare a imunității parlamentarilor și foștilor miniștri. am susținut nevoia de natură financiară a instanțelor și pachetelor pledând pentru alocarea unor bugete care să asigure buna funcționare a acestora. de data recentă după raportul din ianuarie două mii cincisprezece amintesc două proiecte care pentru noi vor fi foarte importante și care sunt în fază de proiect proiectul de lege pentru înființarea agenției naționale de administrare a bunurilor sechestrate în luna decembrie anului trecut guvernul a stabilit ca termen final primul trimestru al anului două mii cincisprezece pentru a elabora cadrul normativ necesar eficientizării procesului de valorificare a bunurilor provenite din infracțiuni. cu sprijinul judecătorilor procurorilor al organizațiilor neguvernamentale am reușit punerea în dezbatere publică a proiectului de lege la finalul lunii martie. Aș vrea și pe această cale să mulțumesc colegilor din Franța și Olanda, care au avut o contribuție importantă la elaborarea acestui proiect de act normativ. Și un al doilea proiect privind uh, mecanismul de verificare ex ante, ex ante de către Agenția Națională de uh, Integritate, proiect ce va fi de asemenea pus în dezbatere publică în aceste uh, zile. Sperăm ca printr-un sistem ce va lega bazele de date ale mai multor instituții să putem preveni conflictele de interese fără a putea bloca procesul de achiziții publice. cu siguranță va fi o formulă ce va contribui de asemenea la o bună, mai bună accesare și a fondurilor europene. Sunt doar câteva repere cu privire la sistemul judiciar român în contextul discuției de astăzi. Suntem angajați să continuăm procesul de consolidare a bunei funcționări a justiției. procesul de consolidare a justiției prezentarea sistemului judiciar din românia evident este unul complex și nu poate fi prezentat în unsprezece minute și treizeci de secunde doamnă ministru macovei. voi răspunde întrebărilor dumneavoastră spre aduceri lămuriri aspectelor pe care le considerați interesante. în final vreau să vă spun uh, că puteți găsi la ieșire din sală un simbol uh, românesc pentru a treia zi de Paște. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul doamna Căve și procuror șef de la DNA. Mulțumesc, doamna președintă. Bună ziua tuturor. Mă simt onorată să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră și vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi ați oferit o de a vorbi despre un subiect uh, atât de important pentru cetățeni. pentru românia corupția a reprezentat o problemă sistemică fiind dezvoltat în timp un sistem de legături între politicieni oameni de afaceri și funcționari publici care acționau concertat pentru fraudarea resurselor publice statul român a încercat să ofere un răspuns credibil presiunilor interne și externe înființând o structură de combatere a corupției la nivel înalt. dna a fost organizată în forma actuală în anul două mii cinci având ca și competență exclusivă de investigare cazurile de corupție la nivel înalt. acesta este contextul în care comisia europeană s a implicat în sprijinirea eforturilor româniei de a crea un sistem judiciar independent și profesionist inclusiv prin monitorizarea progreselor și rezultatelor obținute în combaterea corupției. datele statistice și evaluările comisiei europene din ultimii ani confirmă creșterea eficienței investigațiilor dna. numărul dosarelor finalizate cu succes a crescut de la an la an la fel ca și importanța funcției persoanelor investigate spre exemplu în două mii paisprezece numărul persoanelor trimise în judecată de dna s a triplat față de două mii șase am ales ca și an de referință finele anului două mii șase întrucât monitorizarea a început în ianuarie. două mii șapte numărul persoanelor condamnate de instanțele de judecată în două mii paisprezece în dosarele dna a crescut de peste șapte ori. din două mii șapte până în prezent dna a dispus trimiterea în judecată a patruzeci și opt de înalți demnitari un fost prim ministru un prim ministru opt miniștri douăzeci și nouă de deputați și șapte senatori. dintre aceștia au fost deja condamnați definitiv pentru infracțiuni de corupție un fost prim ministru șase miniștri cincisprezece deputați și cinci senatori restul cazurilor fiind în curs de soluționare la instanțele de judecată un semn clar al independenței și eficienței dna îl reprezintă faptul că numai în anul două mii paisprezece am solicitat parlamentului româniei încuviințarea arestării a nouă parlamentari și am formulat douăsprezece cereri de încuviințare a urmăririi penale față de miniștri și foști miniștri una dintre cereri fiind înaintată chiar parlamentului european. este cel mai mare număr de demnitari de rang înalt investigați de dna într un an de zile doamnelor și domnilor calitatea actului de justiție depinde de oamenii care aplică legea de aceea combaterea corupției în sistemul judiciar a fost una dintre prioritățile dna dar și unul dintre obiectivele monitorizării comisiei. din două mii șapte până în prezent au fost trimiși în judecată o sută zece magistrați dintre care cincizeci și șase au fost deja condamnați restul cazurilor fiind în curs de soluționare la instanțele de judecată nu trebuie să uităm că pentru a realiza scopul legii penale este important ca o persoană condamnată pentru corupție să nu își păstreze averea dobândită prin infracțiuni. hotărârile judecătorești rămase definitive în cauzele dna în două mii paisprezece au inclus confiscarea și recuperarea de produse infracționale în sumă de peste trei sute zece milioane euro. cu această sumă odată executată s ar putea dubla salariile medicilor din românia performanța unei instituții cu specificul dna este cu toate acestea dificil de cuantificat criteriile numerice fiind limitate. care e numărul de miniștri parlamentari sau magistrați pe care îi trimite în judecată o structură anticorupție performantă? care e procentul de condamnări așteptat? dacă există eficiență în lupta cu corupția aceste date ar trebui să crească de la an la an? condamnarea unui ministru valorează mai mult decât cea a unui primar pentru a spune că un sistem anticorupție este performant? cred că nimeni nu poate formula răspunsuri la aceste întrebări iar comparația cu alte state nu ne ajută foarte mult din cauza diferențelor de sistem juridic. pe de altă parte gradul de încredere a publicului într o instituție publică poate fi un criteriu important pentru evaluarea activității sale potrivit unui studiu sociologic recent șaptezeci și șapte din respondenți susțin anchetele anticorupție în românia iar dna este instituția din sistemul judiciar care beneficiază de cea mai mare încredere. din perspectiva noastră câștigarea încrederii publice s a realizat prin faptul că dna a aplicat legea în mod egal indiferent de apartenența politică sau calitatea oficială a persoanelor cercetate. creșterea încrederii cetățenilor în dna a avut drept consecință faptul că numărul persoanelor care au denunțat infracțiuni de corupție în două mii paisprezece spre exemplu a crescut cu șaptezeci și cinci față de anul două mii treisprezece ceea ce confirmă o modificare de mentalitate cu privire la acceptabilitatea socială a fenomenului de corupție. caracterul eficient și obiectiv al anchetelor efectuate de procurorii dna a fost remarcat în rapoartele anuale ale experților europeni în cadrul mecanismului de cooperare și verificare în raportul anticorupție al uniunii europene publicat în februarie două mii paisprezece dna este prezentată drept unul dintre cele cinci exemple de bune practici la nivelul uniunii europene. pentru ca o instituție cu aproximativ o sută de procurori și două sute de polițiști să obțină asemenea rezultate a fost nevoie de o abordare proactivă a fenomenului infracțional prin identificarea domeniilor prioritare de activitate și folosirea de tehnici de investigație moderne eficiența acestui mod de abordare a fost confirmată de judecători în condițiile în care rata condamnărilor s a menținut în mod constant la peste nouăzeci în dosarele dna. în mod permanent am fost preocupați de respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor și a garanțiilor procesuale aplicând legea în mod corect. dosarele instrumentate de procurori anticorupție și finalizate prin hotărâri definitive de condamnare au expus mecanisme tipologii și rețele de fraudare a resurselor publice la toate nivelurile. radiografia detaliată a corupției la nivel înalt realizată de dna reprezintă o oportunitate unică a societății de a înțelege și de a respinge cauzele care au permis să ajungem în acest punct. a fost un proces îndelungat la care au contribuit în mod esențial și partenerii noștri europeni și internaționali ajutându ne să atingem acest punct de inflexiune. Okay. I'm very sorry. Yes. Astăzi, dezbaterea referitoare la corupție este omniprezentă în România, iar nivelul de așteptare și sprijinul ferm al cetățenilor creează cadrul optim pentru o schimbare de esență a societății, care să vizeze atât mentalități, cât și norme noi este esențial ca această oportunitate să fie valorificată iar acțiunea justiției să fie completată cu măsuri preventive care să elimine factorii favorizanți ai corupției. pedepsirea funcționarilor corupți nu este suficientă pentru eradicarea fenomenului ci trebuie identificate și înlăturate riscurile și vulnerabilitățile care conduc la comiterea faptelor de corupție. independența procurorilor și stabilitatea instituțională asigurarea instrumentelor legislative și a resurselor materiale sunt condiții esențiale pentru a lupta eficient cu corupția. de asemenea este esențial ca acțiunea justiției să nu fie blocată de contrareacția persoanelor care se simt vizate de aceste anchete. așa cum vă puteți imagina ofensiva susținută a dna a avut efecte semnificative și a atras reacții puternice atât din partea clasei politice cât și a societății civile și a observatorilor externi. investigațiile efectuate au fost primite cu speranță și încredere de către societate dar nu este mai puțin adevărat că au mobilizat un întreg sistem compus din politicieni din toate partidele și din oameni de afaceri care se simt amenințați și care încearcă să își mențină controlul asupra resurselor publice. au existat încercări repetate de a limita eficiența investigațiilor prin inițiative de modificare a legislației anticorupție prin restrângerea instrumentelor folosite de procurori prin propuneri abrupte de demitere a unor procurori cu funcții de conducere sau prin refuzul de a ridica imunitatea politicienilor acuzați de infracțiuni de corupție. cele mai multe dintre aceste încercări au eșuat doar datorită reacțiilor venite din partea societății civile din românia dar și a partenerilor externi ai româniei în primul rând instituțiile europene este incontestabil faptul că luările publice de poziție ale comisiei europene parlamentului european ori reprezentanților ambasadelor occidentale la bucurești au contribuit esențial la retragerea de pe agenda unor astfel de propuneri și au oferit încredere societății civile românești pentru a reacționa ferm față de asemenea tentative într un asemenea context mecanismul de cooperare și verificare a avut rolul unui observator obiectiv al progreselor înregistrate de românia. mecanismul ne a ajutat să ne evaluăm activitatea prin raportare la un cadru neutru tehnic a contribuit la menținerea temelor legate de corupție și de reforma sistemului judiciar pe agenda clasei politice a ajutat la stabilirea de priorități obiective clare și măsuri și a remarcat derapajele de la obligațiile asumate de statul român odată cu aderarea la uniunea europeană. rolul mecanismului de cooperare și verificare în evoluțiile pe care le am prezentat este indiscutabil și cred că nu greșesc dacă afirm că în lipsa unui asemenea mecanism reforma sistemului judiciar nu ar fi avut amploarea pe care a avut o. pot să vă asigur că dna va continua cu aceeași fermitate și consecvență aplicarea cu rigoare a legii respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor și asigurarea unui act de justiție corect echilibrat fără partizanat astfel încât egalitatea în fața acțiunii justiției să nu poată fi pusă sub semnul întrebării. contăm în acest efort pe sprijinul partenerilor noștri instituționali din românia și privim cu încredere către instituțiile europene pentru a ne fi în continuare alături cu obiectivitate și deschidere în beneficiul statului de drept și al cetățeanului român vă mulțumesc pentru atenția acordată și aștept cu interes întrebările dumneavoastră. Mulțumesc. Urmează acum doamna Laura Ștefan de la Expert Forum din România. Vă rog. Thank you very much, Madam Chair. Uh, it is an... Mulțumesc domnule președinte. Este onoare pentru mine să vin în fața dumneavoastră, să din fața unui public atât de distins și să vă ofer o perspectivă din partea comunității ONG-urilor cu privire la MCV. Este pentru prima oară în istoria României când în ultimii 10 ani am avut uh, personalități de vârf uh, care au ajuns în instanță. O astfel de modificare a paradigmei nu a, nu a venit ușor. Și faptul că România are o problemă cu corupția la nivel înalt este deja de la sine înțeles. Ce cred eu că este important este faptul că, într-adevăr, chiar facem ceva în acest sens. Și acest ceva pe care îl facem ne costă destul de mult, atât în ceea ce privește, să zicem, modul de viață um, intern, inclusiv la nivel politic, cât și uh, Uh, la nivelul uh, atitudinilor uh, de zi cu zi ale oamenilor care sunt implicați în fiecare zi în lupta împotriva corup corupției și în judecarea acestor cazuri. Ceea ce vedem astăzi nu vine din senin. A fost nevoie de ani de zile de muncă constantă a unor oameni extraordinari și a fost nevoie de multă muncă a procurorilor, a polițiștilor care au cercetat aceste cazuri, de asemenea în justiție. A durat ani să citească cazurile și să ia decizii în ceea ce privește cazurile de corupție la nivel înalt. Da, România are o problemă cu corupția, dar acum, la 8 ani după aderare, DNA-ul, anii sunt considerate modele de urmat, bune practici. Um, în, este vorba de primul raport anticorupție făcut uh, în, cu privire la statele membre, care indică acest lucru și e un rezultat pe care trebuie să-l recunoaștem. Un rezultat care nu putea să apară fără cooperarea dintre Comisia Europeană, instituțiile Uniunii Europene și uh, cele două țări. MCV-ul este un mecanism unic, conceput în 2006 și aplicat începând din 2007 în România și Bulgaria. Perioada de preaderare a fost o perioadă a unor reforme inconstante. În anii 2000, la început, s-a dotat multă legislație, însă criticile constante pe care le primeam erau legate de faptul că acea legislație nu era pusă în aplicare rezultatele obiective, concrete, nu puteau fi identificate de către observatorii externi. Cred că în 2005 a fost prima oară când am avut cazuri importante de nivel înalt care au fost uh, investigate și apoi trimise în uh, judecată. A durat ceva până am obținut, până la urmă, primele uh, hotărâri pronunțate, unele au fost condamnări, altele au fost achitări. Și cred că este sănătos să recunoaștem că nu avem o rată de 100%, un semn de sănătate a unui sistem juridic a unei uh, țări democratice. Așadar, procesul de transformare durează. Și cred că este uh, chiar mai greu când trebuie să faci două lucruri deodată. Pe de-o parte să-ți reformezi uh, justiția, iar în, aceeași, în același timp justiția trebuie să se ocupe de corupție la nivel înalt. Că nu e vorba de orice infracțiune obișnuită. Corupția la nivel înalt este unul dintre lucrurile cel mai greu de rezolvat într-o țară, pentru că implică pe oamenii cei mai importanți dintr-o țară, care au acces direct la resurse, care vor mobiliza aceste resurse pentru a se apăra. Și dacă faci un exercițiu de empatie, este perfect de înțeles fiecare dintre noi ar utiliza resursele pe care le-am avea la dispoziție pentru a încerca să ne promovăm punctul nostru de vedere într-o astfel de situație. Ne-am temut că după aderare, valul de reforme s-ar uh, uh inversa. Și cred că am avut dreptate, am avut dreptate să ne temem că unele lucruri se vor schimba, pentru că am uh, văzut încercări de, a se, um, de concedierea unor personaje cheie din sistemul judiciar, apoi de modificarea unor um, um, acte legislative, punându-i pe unii în afara domeniului de aplicare al codului penal. Au fost ani de tulburări um, foarte mari în cadrul societății. Încă un lucru de așteptat, pentru că dacă te lupți cu corupția de nivel înalt, nu te poți aștepta să nu existe niciun fel de efect asupra societății în ansamblu și mai ales asupra clasei politice, ca să fim Clar. Uh, MCV-ul a oferit cumva un spațiu pentru perspective independente, profesionale, asupra progreselor și asupra provocărilor din țara mea în ceea ce privește lupta împotriva corupției și reforma sistemului judiciar. Am avut ocazia să auzim uh, perspective de la Bruxelles în momente foarte grele pentru România mi-aduc aminte de vara fierbinte a anului 2012, de uh, tentativele din Marțea Neagră de a pune pe anumiți aleși în afara domeniului de aplicare a codului penal și de fiecare dată am avut contribuția Comisiei care ne-a dat niște poziții clare vis-a-vis -vis de anumite instituții. Să nu punem pe toți în aceeași oală. Unele uh, instituții sunt lăudate, altele sunt criticate pentru ceea ce uh, Um, este perceput ca um, un eveniment negativ sau pozitiv în perioada de raportare. De asemenea, cred că MCV-ul ne oferă ocazia de a discuta nu doar despre uh, lupta împotriva corupției, ci în general despre statul de drept și despre independență a judiciarului, care merg mână în mână, pentru că noi ca ONG suntem interesați să avem, desigur, o, o luptă eficientă împotriva corupției de nivel înalt, dar suntem interesați și să avem un sistem independent de justiție și să existe respectarea drepturilor omului. Trebuie să punem lucrurile într-un context, unul potrivit și să uh, observăm și detaliile, nuanțele. Iar acest lucru tocmai face MCV-ul diferit de discuția generală legată de chestiuni de justiție. România și-a schimbat uh, codul penal și codul de procedură penală. Aceste modificări în general, au nevoie de o perioadă de adaptare în sistemul uh, judiciar. Nu putem să ne așteptăm că întreg sistemul se poate reforma peste noapte și să se obișnuiască direct cu noile instrumente. Au venit câteva hotărâri pronunțate de la uh, în alta curte și de la Curtea Constituțională care au spus că va fi nevoie de modificări uh, legislative din partea Parlamentului ca să se găsească soluții la ceea ce păreau a fi probleme în noile coduri. Și, din nou, nici asta nu e surprinzător, după părerea mea, pentru că atunci când se fac astfel de reforme profunde, aprofundate, e de la sine înțeles că va fi nevoie de o astfel de ajustare ulterior și considerăm că ce e nevoie din partea guvernului nostru și din partea parlamentului nostru este un pic de ajutor, să fie acolo prezenți când e nevoie să se facă astfel de amendamente. Salutăm uh, concentrarea pe recuperarea activelor. Mm, cred că acum cei mai important este să Um, să-i recupereze bunurile obținute fraudulent și există deja în Ministerul uh, de Justiție să facă uh, presiuni pentru înființarea biroului, pentru recuperarea activelor, pentru că nu putem să tot inventăm apa caldă sau roata. Um, și exact asta uh, aici intervine Uniunea Europeană dacă sunt modele care funcționează în alte state, cel mai bine ar fi să vezi cum le-ai putea transpune tu, nu să le copiezi, dar să le transpui la tine în țară. Cred că provocările ce urmează sunt legate de dezvoltarea unor mecanisme care să pot să poată rezolva problemele legate de integritate și de proastă guvernare de proastă guvernanță, dar, dar asta și prin alte mijloace, nu doar uh, dosare penale, anchete penale nu se poate um, ca biroul um, uh, de, um, de parchetul pentru corupție sau de parchet în general să facă acest lucru singuri. E nevoie să se dezvolte alte instrumente de control și de sancționare mai, mai bună a ceea ce se întâmplă în administrație. Pe lângă sancțiuni penale, mai sunt și sancțiuni administrative, civile, disciplinare și de obicei le cam uităm pe acestea. Ne așteptăm uh, să fie totul făcut de procurori, să avem 100 de procurori, 100 de polițiști care să uh, rezolve toate problemele din țară, lucru care nu e deloc realist. Mereu sunt întrebată dacă aceste reforme sunt irreversibile. Nu trebuie să fim naivi. Reforme de astfel de amploare reformarea sistemului judiciar, modul în care se schimbă, felul cum se întâmplă lucrurile într-o țară în care a existat de multă vreme corupție și chiar la nivel înalt, e bine, toate acestea sunt greu de făcut și înțelegem cu toți că MCV-ul are și el costurile sale mari atât uh, la nivel de Comisie Europeană, cât și uh, la nivelul partenerilor din România și Bulgaria. În calitate de observator independent și de reprezentant al unui ONG, uh, vă pot spune că noi, oamenii, societatea civilă, consideră că este un cost care merită plătit. Uh, dacă România s-a schimbat uh, și dacă acum poate să arate un uh, palmares impresionant, aș putea spune, în ceea ce privește lupta împotriva corupției, acest lucru este ca urmare al MCV-ului și al cooperării cu Comisia Europeană. Chiar dacă n-am terminat încă acest proces, e important să ne menținem pe aceeași linie și să uh, Facem presiuni pentru independența sistemului uh, judiciar, pentru anchete independente care să fie făcute respectând și drepturile omului. Mulțumesc foarte mult! Ja, vielen Dank, Frau Stefan. Mulțumesc, doamna Ștefan. Ultimul vorbitor este James Hamilton, consultant juridic independent. Vă rog. Thank you, Chairman. Um, let me start by introducing myself. My name is James Hamilton. Mulțumesc. Dați-mi voie să mă prezint în primul rând. Sunt James Hamilton. Am fost procuror șef în Irlanda timp de 12 ani. De asemenea, am fost unul dintre membrii irlandezi ai Comisiei de la Veneția timp de 16 ani. Așadar, am o experiență destul de amplă în ceea ce privește sistemele judiciare din mai multe state și, de asemenea, și sistemele de um, urmărirea penală și lupta împotriva corupției. Am fost unul dintre experți independenți cărora am, li s-a cerut să facă o evaluare în septembrie anul trecut și în cei doi ani dinainte. Așadar am făcut această evaluare de trei ori. Am să vă spun uh, puțin despre recomandările și constatările noastre ca să vă faceți o idee despre ce înseamnă procesul MCV. Am venit și cu un text înscris, n-am să vă povestesc eu cu cine ne-am înțeles ce am făcut, e, apare în raportul meu. Însă ar trebui să vă spun în primul rând că impresia uh, foarte puternică pe care am avut-o în septembrie anul trecut a fost aceea că s-au făcut progrese uh, reale față de cei doi ani dinainte când am fost eu în uh, evaluare, mai ales în sistemul judiciar existau semne că judecătorii chiar se puneau pe treabă degrabă um, sub o, o sub conducerea uh, șefului uh, Curții de Casație, care este o doamnă foarte puternică și care părea să aibă o mână solidă acolo. Ne-am întâlnit cu mulți uh, magistrați, mulți judecători tineri sau nu atât de tineri, care erau foarte devotați și care lucrează acum cu coduri noi care au uh, adus diferențe foarte mari în funcționarea sistemului judiciar, pentru că l-au, l-au simplificat, l-au raționalizat. Și uh, pentru prima oară DNA-ul într-adevăr, a, a obținut rezultate concrete. În anii anteriori exist, existau multe cazuri care erau pe țeavă, însă acestea s-au a, definitivat, s-au văzut multe a, condamnări, printre care și unele ale unor miniștri, judecători, membrii Parlamentului și așa mai departe. Și am să vă spun un pic mai mult și despre problemele care mai Uh, rămân, însă unul dintre lucrurile pe care le-am auzit mereu din partea societății civile și din partea celor care lucrează în judiciar, la procuratură, au spus că nu trebuie să ne culcăm pe o ureche, pentru că încă mai sunt forțe foarte puternice în societate care ar dori să inverseze lucrurile, să le aducă înapoi și că există încă riscuri politice, dacă apar ocazia, unele forțe, majoritatea forțelor din uh, lumea politică ar dori să facă acest lucru. Exact cum ne-a spus și antevorbitoare, au fost momente în care s-au încercat uh, uh, intervenții politice la procurori și așa mai departe și mulți oameni cred că dacă n-ar fi supravegherea internațională, aceste, mm, mm, aceste tentative chiar ar fi avut uh, succes. Așadar, uh, se dorește uh, continuarea MCV-ului. Este considerat un lucru foarte important. Acum, când e vorba de problemele care cred că există, aș alege vreo două exemple care cred eu că uh, arată faptul că încă mai există probleme la nivelul sistemului politic și o lipsă de voință a unor forțe politice de a trata, de a combate corupția serios și uh, mulți uh, politicieni, uh, dintre cei care au fost uh, condamnați sau care sunt uh, puși sub urmărire, sunt implicați în acest lucru. În primul rând, este vorba de problema imunității politicienilor. Cred că acest lucru trebuie să fie uh, regândit. Uh, imunitatea trebuie să fie limitată. Când am fost eu în septembrie acolo și cred că mai fost niște cazuri de atunci, mi s-a spus că ultimele patru um, cereri de ridicare a imunității unor parlamentari au fost refuzate de Parlament. Și există un sistem în care nu există criterii după care trebuie să hotărască Parlamentul, e vot secret și nu trebuie să fie nicio justificare dată și se pare că parlamentarii se apără unii pe alții și chiar împiedică anchetele penale iar uh, procurorii ne-au spus fără îndoială că ei consideră că aceasta reprezintă o piedică serioasă în calea anchetării corupției. După părerea mea, arată că e vorba de o, li- o lipsă de angajare a multora din politica României în rezolvarea problemei corupției și sprijină această perspectivă că dacă n-ar exista MCV-ul, lupta împotriva corupției chiar ar fi periclitată. Și uh, am pus uh, câteva detalii în raport în acest sens. După părerea mea, uh, România ar trebui să se gândească serios să pună în aplicare, aplicare ultimele recomandări ale Comisiei uh, de la Veneția în ceea ce privește imunitatea parlamentarilor Um, pentru că recomandările au venit în raportul uh, Comisiei de Veneția anul trecut. Încă un lucru care din nou arată lipsa de voință a parlamentarilor de a rezolva probleme serioase um, e legat de faptul că trebuie să se găsească mijloace de a se asigura că Parlamentul chiar se supune hotărârilor curților. Am avut de curând un caz destul de scandalos, după părerea mea, că deși, deși în alta curte a spus că un membru al Senatului era incompatibil și că nu trebuia să mai rămână în Senat pentru că avea alte activități, Parlamentul nici până acum n-a acceptat să pună în aplicare această hotărâre, ceea ce arată o încălcare gravă a, drept, a statului de drept din partea Parlamentului român și arată că problemele vin direct de la surse politice din uh, această țară. Și mai menționez și problema jurisdicției instanțelor. Unele au competență judiciară să trateze anumite cazuri uh, dacă uh, e vorba de un parlamentar, uh, altele dacă nu e. Și a existat un caz în care un parlamentar a prelungit un caz tot, de, tot demisionând din parlament, apoi era reales, de fiecare dată trebuia să reînceapă urmărirea penală și acest lucru s-a întâmplat de o serie de, de dăți. Uh, încă o dată arată faptul că există niște oameni care au interesul să uh, continue acest sistem pentru a proteja anumite elemente din lumea politică. Apoi mai sunt și alte probleme destul de evidente. Recuperarea activelor, care trebuie considerate, um, formarea trebuie să fie îmbunătățită. Am văzut um, semne că nu toată lumea din sistem înțelege normele existente statistica destul de directă a fost că doar 8% din uh, ordinele judiciare pentru um, confiscarea activelor au fost puse în aplicare. E nevoie uh, foarte mare să se recupereze activele. Am înțeles că nu sunt probleme atunci când e vorba de um, active lichide, de bani lichizi. Problemele apar atunci când um, sunt uh, companii care controlează activele sau când un individ are o afacere și um, chiar și ordinul judiciar de confiscare uh, nu poate să, fi, să um, să se aplice direct, individul respectiv poate să transfere activele și uh, să le facă să dispară, iar acest lucru nu ar trebui să se întâmple. Mai e o problemă legată de nevoia de a apăra sistemul judiciar, atât uh, judecătorii cât și procurorii, împotriva atacurilor nejustificate, în special din surse politice și uh, din presă. Uh, încă, încă o dată e vorba de o problemă de care s-au plâns mulți judecători și procurori. Și din nou mă tem, arată că este un dispreț față de statul de drept din partea unora care ar trebui să știe mai bine. Ani, care răspunde în ceea ce privește conflictele de interes, a introdus un sistem uh, nou, ex ante, pentru a examina conflictele de interes, să, să încerce să le detecteze dinainte, lucru care trebuie să fie monitorizat cu atenție în viitor. Pentru că, deși, după părerea mea, sistemul pare să trateze foarte bine uh, cazurile simple de conflict de interes, um, cum ar fi, de exemplu, se atribuie contracte unor companii care sunt deținute de prieteni, uh, rude și așa mai departe, uh, Uh, nu știu dacă, um, dacă ar putea să facă față unor um, cazuri mai sofisticate de astfel de conflicte de interese și în acest sens trebuie să se continue monitorizarea. Apoi încă un lucru foarte important este uh, achiziționarea centralizată de bunuri și de servicii de către stat. Ni s au spus că au fost introduse proceduri în acest sens, dar um, este un serviciu care se ocupă de acest lucru, dar nu sunt decât câțiva angajați, 5-6 angajați, de exemplu cei care Um, se ocupă de achiziționarea centralizată a, uh, pentru spitale și nume medicale și um, sunt uh, mult mai multe contracte pe care trebuie să le monitorizeze. Încă o dată, e o lipsă de voință politică, nu se vrea alocarea de resurse. Apoi, uh, declarațiile de averi trebuie să fie uh, bine țintite pentru ca uh, oamenii care chiar ar putea să fie corupți, să fie țintiți. Am fost surprins să descoper că un inspector din sistemul de sănătate care um, vânduse pur și simplu certificate medicale Um, care, pentru oameni care vreau să um, capete prestații, e bine, persoana respectivă nu era obligat să, uh, declare, să, să dea o declarație de avere, deși era într-o poziție foarte expusă corupției. Mai sunt um, mai era și un sistem care s-a introdus de înregistrare Uh, video a examenului Asta în sistemul de învățământ, lucru care a redus uh, foarte mult corupția din sistemul de învățământ. Și apoi uh, mediul politic a hotărât să se renunțe la acest sistem și corupția, bineînțeles, că a revenit. Din câte înțeleg, acest lucru s-a mai rezolvat între timp, dar iată încă un exemplu de, de cum lumea politică poate să contraatace în lupta aceasta. Și încă un lucru care se poate face, de exemplu, ar fi să se asigure că există evaluare externă atunci când se acordă diplome, de exemplu. Și încă un lucru pe care vreau să-l spun este legat de DNA. Cred că este foarte important, în contextul în care DNA-ul face așa o treabă bună, e important ca DNA-ul să aibă niște investigatori ai lor. În acest moment, din informațiile pe care le-am primit, Um, am aflat că se bazează foarte mult pe, pe um, serviciile de securitate pentru a primi informații. Din punctul meu de vedere, nu e un sistem bun acesta. Nu pentru că informațiile n-ar fi fiabile, probabil că sunt fiabile, însă m-ar preocupa faptul că s-ar putea să fie foarte selective informațiile, pentru că trebuie înțeles faptul că sistemele de securitate serviciile de, de securitate nu sunt procurori, au obiective diferite, um, alt, altfel de preocupări. Dacă descoperă pe cineva care face ceva greșit, interesul acestora este mai degrabă să-l țină ca informator, nu să-l um, um, pună sub urmărie penală și uh, informațiile nu sunt neapărat nu este neapărat foarte bine să se bazeze pe acești oameni ca sursă principală în ceea ce privește cazurile de corupție. Deci o măsură care ar trebui făcută ar fi să se consolideze DNA-ul, să fie uh, întărit. Încă o dată aduc un omagiu tuturor celor care fac o treabă enormă în România pentru a schimba lucrurile, lucru care într-adevăr s-a materializat în succese mari. Însă cred că mecanismul de cooperare și verificare trebuie să continue. Este un lucru esențial pentru a-i sprijini pe toți acești oameni. Cel puțin acesta este mesajul pe care am primit eu de la fața locului și acesta este mesajul pe care vi-l transmit și dumneavoastră. Mulțumesc! Herzlichen Dank! Mulțumim frumos! Avem, iată, material serios uh, în față și începem runda de întrebări cu raportoarea. Vreau să vă rog pe toți să nu depășiți două minute, pentru că altfel nu ne vom descurca. Doamna Macovei. Uh, mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să fac un uh, prim comentariu Uh, și să mulțumesc tuturor celor care astăzi în panelul despre românia au vorbit uh, despre rezultatele spectaculoase foarte bune și pe bază de probe și pe bază de anchete independente ale direcției naționale anticorupție. după cum ați văzut avem și experți din uh, societatea civilă avem și experți străini colegul nostru din, din irlanda pe care astăzi îl cunosc Uh, și desigur uh, secretara generală a uh, catherine day a comisiei europene. da se poate și aș vrea să repet o vorbă celebră numai cine îndrăznește va reuși și asta s a întâmplat și cu cei care au lucrat la dna au îndrăznit și am îndrăznit un grup în două mii cinci și iată unde am ajuns și am reușit al doilea comentariu pe care vreau să l fac obstacolul până la ireversibilitate este clasa politică așa cum uh, a spus uh, uh, și expertul din irlanda și doamna laura stefan da politicienii nu stau cu mâinile încrucișate să fie anchetați. nimeni nu vrea să fie anchetat pe lumea asta nimănui nu i place să fie anchetat arestat sau condamnat diferența este că politicienii au mijloace la îndemână să oprească acest lucru schimbă o lege comasează instituții uh, desființează o infracțiune iau decizii uh, de schimbare a procurorilor deci da eu această posibilitate și o folosesc de asta uh, este important să continue, să continue mcv ul până când nu ne asigurăm că clasa politică nu mai face astfel de lucruri. și acum o întrebare foarte scurtă îmi pare rău, trebuie să vă întrerup chiar acum. Domnul Pașcu, două minute. Mulțumesc. <clears throat> Am uh, câteva întrebări. Prima, doamnei Catherine Day, să înțelegem, plecând de astăzi, de la faptul că dezbatem această chestiune în Comitetul de Buget, că mecanismul uh, privind uh, mcv ul va fi discutat de acum încolo la nivelul ecofin ului și nu în jai? a doua întrebare este dacă putem să lămurim calitatea de raportor care este trecută oficială pe acest uh, afiș a doamnei macovei însă este moderator sau raportor și dacă e raportor la ce raport? a treia chestiune dacă ar putea doamna macovei să ne spună care a fost rolul pna ului parchetul național anticorupție predecesorul dna ului și în sfârșit ultima chestiune dacă poate să ne explice pentru ce a fost nevoie ca guvernul din care a făcut parte să treacă legile reformei justiției în două mii cinci prin asumarea răspunderii într un parlament în care aveau majoritatea. mulțumesc. Urmează domnul Boștinaru, două minute. Thank you very much, Madam Chair. Please allow me to speak in Romania. Am să vorbesc română. Întâi de toate să salut acest eveniment, chiar dacă instituțional și în acord cu competențele Comisiei de Buget și ale Comisiei de Dezvoltare Regională, nu văd cum am putea asocia fondurile europene cu Uh, competențele comisiei pentru buget numărul unu vă spun asta în calitate de fost raportor pentru fondul de coeziune. al doilea element subliniez contribuția impresionantă a celor doi uh, reprezentanți oficiali ai româniei ceea ce arată că informația de la autoritățile publice din românia este necesară și era necesar să fie cunoscută în mod sistematic și de către parlamentul european pentru a preîntâmpina ca folclorul sau informațiile partizane să facă loc unor idei unor clișee. de aceea este extrem de important că se întâmplă acest lucru. întrebările mele sunt următoarele numărul unu și m aș adresa inclusiv expertului din irlanda este mai bine să credem în persoane sau în instituții? eu cred că fundamental este să credem în instituții pentru că atunci când dăm credit uneori fără motiv unor persoane avem cazuri precum fosta șefă de la dicot care astăzi este arestată pentru acuzații grave de corupție și a fostului șef al ani care este de asemenea astăzi acuzat de fapte grave de corupție și este în arest aș dori să aflu experiența și opinia uh, domniei sale mai ales că ne a spus aici unele informații parțiale altele de a dreptul regret să o spun de a dreptul folclorice nimeni nu a desființat în românia camerele de supraveghere din uh, sălile de examen în ciuda faptului că nu știu în câte state membre ale uniunii europene sunt camere de luat vederi iar punerea în discuție a Uh, diplomelor universitare distinși prieteni asta e o normă europeană nu inventăm pentru ultima mm, am spus două minute spune președinta două minute nu mai mult <laughs> phasing out ul da. pentru românia da. și bulgaria ținând da. cont că este un angajament al președintelui juncker și românia și bulgaria nu pot să fie subiectul și obiectul unui dublu standard pe mai departe. mulțumesc. Îmi pare foarte rău, dar trebuie să fiu radicală, pentru că altfel se depășește timpul. Domnul Ivan, două minute. Mulțumesc mult. Am fost cinci ani de zile membru al Comisiei de Control Bugetar și am lucrat pe foarte multe rapoarte, inclusiv cu cei de la OLAF. Aș vrea să ridic trei probleme care mie mi s-ar fi părut importante în această dezbatere și despre care nu s-a discutat și mă bucur că doamna Adei este astăzi aici în primul rând acest mecanism de cooperare și verificare nu ar trebui să fie mai întâi un mecanism de cooperare și apoi unul de verificare doamnă dei pentru că în românia există sentimentul că de foarte multe ori acest mecanism a fost folosit într un fel când era un guvern și în cu totul și totul alt fel cu alte uh, nuanțe când a fost alt guvern. a fost un mecanism folosit politic de foarte multe ori din păcate și s a aflat despre uh, informații din acest raport mcv în conferințele de presă uh, ale comisiei și în niciun caz cu mult timp înainte ca să poată fi discutate și analizate la guvern. în al doilea rând corupția nu este o problemă doar în românia cum s a spus aici. corupția este o problemă în românia cum este și în germania cum este și în franța corupți nu sunt doar românii sau bulgarii. foarte multe dintre fraudele pe care le am discutat în această comisie erau făcute de firme din românia împreună cu firme din germania sau cu firme din italia deci poate că ar trebui să discutăm mult mai serios despre un mecanism de cooperare și verificare pentru toate cele douăzeci și opt de state membre ale uniunii europene nu doar despre românia și bulgaria unde evident este nevoie de acest mecanism dar este nevoie de un mecanism la nivel european. și o ultimă întrebare pentru dumneavoastră credeți deși știm răspunsul că mcv ul trebuie să fie legat de aderarea celor două țări la spațiul schengen? mulțumesc. Mulțumesc, domnul Preda. Două minute. Uh, mulțumesc mult, doamna președintă. Aș vrea să le mulțumesc uh, invitațiilor din uh, audierea de astăzi pentru calitatea expunerilor și aș vrea uh, să formulez um, un scurt punct de vedere în legătură cu cele spuse aici. Personal, cred că uh, mecanismul de cooperare și verificare trebuie să rămână în funcțiune. Uh, știu că asta stârnește mari controverse. Există politicieni și, în general, atunci când ajung la putere, care declară că trebuie să înceteze. Părerea mea este că nu trebuie să înceteze. El e parte a, a parcursului nostru european și cred că trebuie să dureze până în clipa în care nimeni nu va mai vorbi despre el. În clipa aceea, el își va fi făcut uh, efectul și atunci va uh, putea să fie uh, declarată moartea oficială. Până atunci, cred că trebuie să rămână în funcțiune. Am o uh, întrebare pe care o adresez domnului kazanciuc pentru că singurul în discuția de astăzi a anunțat că s a terminat reforma justiției în românia asta contrazice chiar raportul mcv adică tema ă, despre care discutăm și vă reamintesc că există începând din două mii doisprezece până în raportul publicat în ianuarie două mii cincisprezece ă, două materii noi care nu existau atunci când mcv ul a fost creat una privește avocatul poporului și a doua privește dezbaterea constituțională și întrebarea mea pentru dumneavoastră este unde sunteți dumneavoastră ca reprezentant al majorității uh, în uh, dezbaterea constituțională despre care din două mii doisprezece încoace se spune că ba pornește ba se oprește e netransparentă și neincluzivă și unde sunteți cu avocatul poporului? în două mii doisprezece prim ministrul Uh, pe care îl reprezentați aici a promis că vom avea un avocat al poporului sprijinit de mai multe partide politice. dumneavoastră ați numit un coleg de al dumneavoastră de listă de la partidul care a câștigat alegerile. unde sunteți cu aceste angajamente? mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc și eu sunt pe lista vorbitorilor și am o întrebare pentru doamna Dei stimate coleg, mă tem că suntem independenți în ceea ce privește întrebarea ce se întâmplă într-un domeniu în care statele și organele au probleme clare de ă, corupție. Mi se pare că banul european este foarte vizat aici. Am discutat ă, de mai multe ori despre acest subiect. În mai multe state membre se manifestă problema ă, conflictului de interese atunci când politicieni au firme și în același timp ca miniștrii trebuie să uh, facă un audit cu privire la acele fonduri. Întrebarea este dacă n-ar trebui poate să avem o reglementare de nivel european care să împiedice aceste conflicte de interese. Vreau să spun că sunt foarte recunoscătoare Comisiei pentru cum s-a purtat totdeauna în acest uh, în aceste cazuri de conflict de interese. Am văzut într-un uh, stat vecin cu Germania ce a făcut Comisia până acum. Întrebarea este însă dacă nu ar trebui să mai aprofundăm problema, pentru că mi se pare că nu avem suficiente instrumente la dispoziție. Și am o întrebare și pentru domnul ministru ce spuneți dumneavoastră este destul de îngrijorător. Ar fi bine să ne spuneți care sunt următoarele etape pe care le aveți în vedere ca guvern pentru a trata această problemă a corupției de stat. Mulțumesc frumos, frumos și urmează doamna Nicolai. Mulțumesc. Întrebările mele se adresează doamnei uh, Catherine Day românia a fost printre statele care în două mii nouă au susținut olanda în nevoia de a introduce un mecanism de monitorizare a statului de drept la nivel european. din păcate la momentul acela franța și germania au blocat această inițiativă uh, invocând uh, prevederile corecte ale tratatului uniunii europene. are în intenție comisia să lucreze pe acest mecanism care să creeze uh, un mecanism european apt să combată corupția transfrontalieră pentru că putem vorbi de elemente de criminalitate transfrontalieră uh, în care sigur cele două state românia și bulgaria sunt implicate însă din păcate uh, legile în anumite state membre sunt mult mai permisive acolo pot, sunt state care pot da mită pentru a obține contracte în străinătate ceea ce în românia constituie infracțiune. a doua întrebare deși mecanismul care este un, uh, în evaluarea mea un mecanism de drept derivat nu prevede niciun fel de sancțiune cu privire la neexecutarea unor obiective și Uh, iar uh, clauzele de salvgardare sunt caduce din două mii nouă totuși uh, sancțiunea politică care este evident invocată de o serie de state membre este contrară principiilor tratatului european și după părerea mea alăturarea și motivarea de acest mecanism a cauzei schengen este un act de încălcare a tratatelor europene. și ultima întrebare am Uh, la un moment dat în uh, selecția resursei umane în sistemul de justiție ați fost contactată pentru a crea un mecanism clar de evaluare și o serie de criterii Uh, care să ducă la conducerea uh, instituțiilor uh, de justiție a unor persoane care să realizeze ale căror skill uri să, fie efective și să îndrepte lucrurile deci să avem un management performant și sigur un management foarte transparent. aveți în calcul să introduceți baremuri clare de evaluare a resurselor umane și de evaluare a realizărilor mecanismului? <coughs> doamnă președintă. Efectul uh, mecanismului de cooperare și verificare, uh, efectele sunt evidente în, uh, reforma sistemului justiției în România. Continuarea sau stoparea acestui mecanism cred că se decide acasă, acasă în România. Primul rând, prin diminuarea încercărilor de influențare a justiției de către politicieni și nu numai, și în al doilea rând pe decizia instituțiilor implicate în sistem de a spune nu mai avem nevoie de acest mecanism, suntem pe picioarele noastre și nu ne mai poate influența nimeni. Eu cred că, eu vorbesc de instituții, nu vorbesc de minister, eu cred că instituțiile în acest moment au ajuns la, la acest nivel. Acum decizia trebuie luată în, în consecință. Am o întrebare pentru doamna Dei. Se împlinesc patru ani de când România a îndeplinit toate condițiile pentru Schengen. Se împlinesc patru ani de când România lucrează cu toate sistemele SIS, VIS, tot ce mișcă în frontierele externe mi se pare că nu este corect să utilizezi o țară să coopereze în acest sistem și în același timp să nu fie membră uh, schengen. dumneavoastră ați declarat de mai multe ori că nu există legătură între schengen și mcv. cred că nu este suficient cred că ar trebui să faceți ceva mai mult să convingeți statele membre de acest lucru pentru că altfel se ajunge la situații hilare de genul olanda cel mai mare investitor în România și în același timp țara care se împotrivește la Schengen. Ori le place climatul din România, de aceea fac investiții, ori este vorba despre altceva când se împotrivesc la Schengen. Mulțumesc. Domnul Frunzulică, două Thank you very much, uh, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult tuturor pentru prezentări. S-a spus la un moment dat că rezultatele DNA-ului s-au datorat în principiu MCV-ului. Nu pot să fiu de acord cu această declarație. Aceste rezultate sunt datorate în principal celor care lucrează în această instituție și determinării celor care lucrează în această instituție. Cred că știți că MCV-ul a fost și este un stimulent, un stimulent important pentru modernizarea instituțiilor europene. Și acest lucru s-a făcut, um, dat fiind sectorul judiciar, instituțiile de integritate și așa mai departe. Dar, în principal, eu cred că aceste instituții ar trebui să lucreze la același nivel și cu aceleași rezultate și cu aceeași eficiență, cu sau fără MCV. Pentru că acest lucru trebuie să se aplice în toate statele membre, nu doar României și Bulgariei. Și în același timp, MCV-ul, care este important pentru modernizarea instituțiilor din statele noastre, ar trebui să fie impus tuturor membrilor Uniunii Europene și nu doar uh, cel, acestor două state membre noi care au aderat în 2007, pentru că acest gen de situații apar și în alte state membre. Situații de corupție, probleme de independență a judiciarului și uh, alte disfuncții instituționale. Și ajung acum la un lucru foarte important, Schengen, care a mai fost menționat. De ce aderarea la Schengen a României și a Bulgariei este corelată de MCV, de unele state membre? Se folosesc de aderarea la Schengen ca de un instrument de politică externă și asta nu e acceptabil. Mulțumesc. Doamna Grapini, două minute. Mulțumesc mult, doamna președintă. Vreau să mulțumesc uh, tuturor care și societatea civilă și instituțiile din românia și doamnei uh, secretar general mai puțin uh, sunt nelămurită cu ce a vrut să ne spună expertul și trebuie să recunosc că m a șocat uh, relatarea nefundamentată și vreau să adresez direct o întrebare ce ați vrut să spuneți prin faptul că trebuie o comisie de experți pentru evaluarea diplomelor? sincer nu am înțeles. vreți, vreți din nou uh, ceva special pentru românia sau uh, un. Uh, aș vrea domnule preda să mă lăsați să întreb. doamnă președintă îmi permiteți să continui pentru că. Da. faptul că dumneavoastră aici ne ați relatat niște aspecte și niște pe baza unor răspunsuri primite de la niște cetățeni mie nu mi se pare fundamentat și de aceea aș vrea să, dacă puteți să mi răspundeți. pe de altă parte dubla măsură uh, pentru românia și bulgaria și restul țărilor uh, mi se pare și mie evidentă uh, legat de situația relatată de colegi cu intrarea celor două țări în schengen însă aș vrea să pun o întrebare punctuală sigur progresele din ultimii ani ai justiției se văd și asta nu trebuie să negăm indiferent din ce parte politică privim lucrurile pentru că da asta s a vrut să fie aceeași justiție indiferent de ce poziție în societate ocupi însă vrea să întreb este normal ca să se plătească și am mai pus această întrebare și la strasbourg în plen să se plătească din bugetele naționale mulți bani pentru erorile judiciare? pentru dumneavoastră este întrebarea. vă mulțumesc. doamna dăncilă e ultima. două minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să le mulțumesc celor care au adus multe detalii în ceea ce privește progresele înregistrate de România și Bulgaria și aș vrea să-i adresez o întrebare doamnei Macovei. Ați afirmat că pentru politicienii care încearcă să scape de MCV le spun să se oprească. De ce nu le-ați spus să se oprească, doamna Macovei, în când când erați apropiată de guvernul de atunci și care au adus atâtea prejudicii de imagine și multe articole nefavorabile în mcv. eu cred că întrebarea pe care trebuie să ne o punem este aceea că mcv ul nu trebuie aplicat româniei și bulgariei și nu credeți că mai bine ar trebui să le spunem să se oprească celor care cred că trebuie să lege mcv ul de schengen? eu cred că aceasta este întrebarea pe care trebuie să o punem și cred că nu trebuie să le spunem politicienilor care vorbesc de mcv să se oprească și trebuie să avem în vedere progresele care au fost înregistrate și pe care dumneavoastră le ați apreciat dar cereți în continuare ca mcv ul să fie aplicat celor, două țări. vă mulțumesc. Iată ce dezbatere intensă. Eu vă rog, haideți să fim puțin uh, uh, conștiincioși și să nu ne încurcăm. Uh, eu aș zice să-i dăm cuvântul doamnei Dei și apoi continuăm de la doamna Căve și încolo și le dăm cuvântul și celorlalți. Deci, doamna Dei. Mulțumesc. Am să încerc să răspund la trei tipuri de întrebări. În primul rând, întrebarea dacă MCV-ul va fi discutat la Consiliul ECOFIN. MCV-ul, bineînțeles, este concentrat în special pe reforma judiciară, lupta împotriva corupției și a crimei organizate. Așadar, este o tendință să fie văzut ca o chestiune juridică. Însă, de fapt, nu este discutat deja, ci de Consiliul pentru Afaceri Generale. Asta din cauza importanței uh, sistemului juridic, uh, importanței de a avea un sistem independent în uh, relațiile dintre statele membre și în relațiile cu Uniunea Europeană. Din când în când am discutat la nivel de ECOFIN de manieră generală importanța uh, modului în care funcționează sistemul juridic în toate statele membre, pentru că pot să fie efecte economice, pot să fie descurajări ale investitorilor și așa mai departe. Însă, în general, MCV-ul este discutat la GAC, ca să lămuresc lucrurile. Apoi, mai mulți vorbitori au vorbit despre Schengen. Vreau să fiu care este poziția Comisiei? Nu vedem niciun fel de uh, legătură între cele două, între MCV și Schengen. Am spus că nu este acceptabil. Am afirmat acest lucru de mai multe ori la cel mai înalt nivel. Am fost la mai multe um, consilii și um, s-a respins total această um, legătură, însă Comisia nu poate să prevaleze față de uh, ceea ce fac statele membre. Am spus-o de multe ori, nu considerăm că este cinstit să facă această legătură nu o acceptăm, dar nu putem să um, convingem statele membre să vadă lucrurile ca noi. Noi am fost uh, consecvenți în poziția noastră. Apoi a mai fost o întrebare despre uh, mecanisme asemănătoare. De ce nu avem mecanisme asemănătoare pentru toate statele membre? În primul rând, am început discuția spunând de unde a venit acest lucru. A fost un uh, angajament la aderare, a fost acceptat de cele două state membre. S-a convenit acest lucru că va exista acest mecanism și că uh, se va face după aderare ce nu s-a putut face înainte. Și nu trebuie să pierdem din vedere faptul că a fost o condiție care a fost, a, a, a, care a fost acceptată de cele două state membre pentru aderarea lor. Însă, de atunci, cred că a început să se înțeleagă din ce în ce mai mult cât este important este funcționarea sistemului juridic în întreaga Uniunea Europeană și Comisia a dezvoltat împreună cu alte state membre o serie de mecanisme, ceea ce înseamnă că acum ne uităm mai îndeaproape la funcționarea sistemului juridic uh, al statelor membre. S-a făcut trimitere la scoreboard, la tabela de bord și la alt, altfel, astfel de mecanisme care au fost mai ample. A existat o înțelegere mai amplă a cât de important uh, este funcționarea sistemului uh, juridic în uh, toate statele Uniunii Europene. Însă, până la urmă, scopul MCV-ului este să aducă sistemele juridice din România și Bulgaria la nivelul minim, să-i spunem, al celorlalte state membre. Și este adevărat că există corupție în toate statele membre. Natura umană este la fel indiferent de poziția geografică, însă diferența uh, Um, și motivul pentru care am depus atât de multe eforturi pentru MCV este acel lucru că în celelalte state membre există sisteme juridice funcționale care identifică și tratează cazurile de corupție când apar. Și de asta am vorbit despre durabilitatea și irreversibilitatea acestor măsuri, ca fiecare sistem să fie independent, să poată identifica și trata cazurile de corupție. Și în acest sens, atunci când vom fi convinși că acest sistem funcționează bine și în mod irreversibil, atunci vom putea spune că MCV-ul și-a îndeplinit funcția și se poate încheia. De asemenea, aș vrea să răspund, doamne președinte, în legătură cu cine răspunde atunci când apare corupție care se referă și la banii Uniunii Europene. După cum știe doamna președinte, noi um, avem uh, management împărtășit, cel management. Deci avem și noi o, o contribuție aici. Și, doamnă președinte, Comisia a fost foarte diligentă când a fost vorba de suspendarea finanțării atunci când am identificat în sistemurile noastre de audit uh, cazuri de corupție, de conflict de interese sau de gestionare proastă. Așadar, cred că este foarte important să spun că ceea ce se întâmplă acum în România și în Bulgaria este o Uh, capacitate mai mare a sistemelor naționale de a identifica aceste cazuri și a de a le trata și noile fonduri structurale care încep să curgă acum în perioada care începe cu 2014, care cu 2014 se referă la um, uh, la probleme concrete pe care trebuie să fie identificate, care trebuie să fie identificate de autoritățile naționale. Sistemul, așa cum este acum, este unul până la urmă care ține de răspunderea națională. Doamna și vă rog. Nu au fost întrebări uh, directe care să fie adresate și legate de activitatea instituției. M-am să răspund doar la câteva dintre ele. La întrebarea dacă este mai bine să credem în persoane sau în instituții, cred că este bine să credem în primul rând în lege, în instituții și oricum rezultatele unei instituții se obțin prin efortul colectiv al tuturor celor care lucrează din instituție ca procuror ca tehnician nu pot să am o opinie clară cu privire la o decizie care excede competențele mele o decizie politică privind ridicarea menținerea sau extinderea mecanismului de cooperare și verificare însă pot să spun că acest mecanism a fost de un real ajutor instituției pe care o conduc și în general sistemului judiciar Uh, nu cred că deranjează pe nimeni din sistemul judiciar să existe o evaluare anuală independentă și obiectivă în modul în care ne desfășurăm activitatea și în modul în care se progresează în ceea ce se face în sistemul de justiție pe de altă parte cred că și raportul european anticorupție care a fost publicat în februarie două mii paisprezece a fost o oglindă foarte clară a activității luptei anticorupție din românia comparativ cu celelalte state membre raport în care direcția națională anticorupție a fost dat ca unul dintre cele cinci modele de bune practici din uniunea europeană deci extinderea unui astfel de mecanism poate ar ajuta și instituția noastră și cert este că acest mecanism și această evaluare ne a ajutat în momente critice atunci când s a pus în discuție schimbarea competențelor instituției modificarea legii pentru a rămâne fără instrumente din cauza unor anchete care s au uh, făcut și repet o analiză obiectivă care se face anual din partea unei instituții europene uh, nu poate să fie decât utilă. Domnule ministru, vă rog frumos. Da, mulțumesc. Cred că au fost uh, două întrebări adresate uh, direct. Domnul Preda, referitor la uh, Constituție, uh, unde suntem noi. Eu reprezint uh, guvernul în primul rând și nu o majoritate parlamentară, nu am acest uh, mandat. Procesul desfășoară exclusiv la nivelul Parlamentului în momentul de față. Deci la Parlament găsiți mai multe răspunsuri decât vă pot oferi eu. Din perspectiva Ministerului Justiției, am arătat comisiilor parlamentare că putem oferi asistență în procesul de elaborare a Constituției și pentru a trece de la vorbe la fapte, luna viitoare, eh, toți membrii Parlamentului, ca și magistrații, vor avea la dispoziție, eh, la finalizarea unui proiect al Ministerului, toate Constituțiile europene traduse în limba română, tocmai pentru a putea Uh, vedea foarte uh, clar comparativ ce instituții uh, ar trebui eventual modificate la nivelul Constituției. Din perspectiva Ministerului Justiției, am spus foarte clar că nu trebuie modificat actualul cadru în care se desfășoară activitatea sistemului judiciar, decât dacă sistemul cere acest lucru. O a doua întrebare, doamnă președintă, Uh, nu cred că am prezentat date îngrijorătoare, cred că am prezentat mai degrabă progrese înregistrate până în momentul de față. Ce face guvernul pentru a combate uh, corupția? Face foarte multe lucruri guvernul pentru a combate corupția și am prezentat în primul rând angajamentul guvernului de a susține financiar și în perspectivă normativă toate instituțiile implicate în lupta uh, anticorupție o mie de posturi noi în sistem din, două mii 2012 până în prezent nu cred că este puțin oriunde am fi în Europa. Avem uh, o strategie națională anticorupție elaborată în 2012 care se uh, adresează administrației uh, publice centrale și locale un mecanism apreciat în cadrul MCV din 2012 și până în prezent în mod constant, un mecanism ce poate fi un exemplu de bune practici și pentru alte uh, state membre. Am vorbit de asemenea puțin mai uh, devreme de mecanismul de prevenire de actul normativ la care și Ministerul a lucrat, uh, elaborat de ANI, ce va fi pus în dezbatere publică în perioada imediat următoare, în zilele următoare. Guvernul trebuie să aloce resursele pentru sistemul judiciar și trebuie să ia toate măsurile normative pentru a preveni la nivelul administrației uh, săvârșirea de fapte de corupție, evident și din lecțiile învățate din deciziile instanțelor de judecată. Și ultima remarcă cu privire la viitorul uh, MCV, România este determinată foarte uh, clar să-și respecte angajamentele asumate la momentul aderării. Cred că în momentul de față cadrul stabilit de președintele Juncker dar și de președintele României, Iohannis, ca în acest mandat să finalizăm acest proiect. Proces este un, uh, uh, un proiect realist la care cu siguranță toți trebuie să lucrăm. Mulțumesc. Dankeschön, Herr Hamilton, bitte. Domnul Hamilton, vă rog. Thank you, Chairman. Mulțumesc, doamna președinte. Două observații voi face ca să răspund la câteva dintre comentarii m-a întrebat dacă e nevoie de un MCV pentru toate statele membre. Da, înțeleg care ar fi avantajele unui astfel de mecanism, însă vă reamintesc că există Greco, de exemplu, care este sub auspiciile Consiliului Europei și face un sistem de evaluare interpares în domeniul luptei împotriva corupției și cea mai mare parte a statelor din Consiliul Europei privesc acest proces ca fiind unul foarte util și eu am participat în acesta de mai multe ori, atât ca evaluator cât și ca beneficiar. Este vorba de un proces foarte util. Desigur, înțeleg de ce oamenii din uh, România și din Bulgaria sunt uh, discriminat, să zicem, și că nu le convine acest lucru, dar eh, da, poate să fie eh, de interes eh, să ne uităm cum am putea să găsim cu toții sisteme în care am putea să învățăm unii de la ceilalți. Apoi, în ceea ce privește încrederea în oameni sau în instituții, sincer, în niciunii. Oamenii pot să fie nesinceri peste tot. Și nimeni nu crede neapărat că românii sau bulgarii sunt mai necinstiți decât alții Problema nu este asta. Iar când e vorba de instituții, și aici trebuie să fim prudenți, pentru că instituțiile încep să capete o mentalitate instituțională și încearcă să-și crească puterea. Am văzut cu toții conflicte între, între instituții. Important este să existe sisteme și proceduri. Și să ne amintim că toată ideea separării puterilor, puterilor într-un stat nu este una pur și simplu abstractă, Um, originea asta stă în principiul că puterea corupe și de aceea e nevoie să se separe competențele diferitelor instituții. Dacă vă uitați uh, la Federalist Papers um, și la ideile de atunci, nu sunt doar uh, ideea unor trei uh, sertare diferite, trei compartimente diferite care n-au nimic de a face unul cu celelalte. Ideea era aceea a unui sistem complex de control, de verificare reciprocă și tocmai de aceea există um, autorități de reglementare, inspecții, um, Uh, control bugetar, că toți suntem aici, uh, este unul dintre mecanismele foarte importante de a controla ce se întâmplă. Ideea este că avem nevoie de astfel de mecanisme. De exemplu, e nevoie să se asigure independența judecătorilor și procurorilor. E nevoie de mecanisme um, prin care să se asigure că um, oamenii care sunt numiți în anumite funcții sunt cinstiți. Trebuie să se mm, elimine factorul politic din aceste numiri Uh, și să se îndepărteze riscul de nepotism, de uh, corupție și așa mai departe. Sunt tot felul de mecanisme care, de care avem nevoie și toate acestea derivă din faptul că n-ar trebui să avem încredere nici în persoane, nici în uh, instituții. De aceea ne trebuie astfel de proceduri de verificare reciprocă, de echilibru între puteri, pentru a ne asigura că putem să îndreptăm greșelile. Și tocmai despre asta vorbim. Vorbim despre sisteme care au fost uh, moștenite din alte vremuri, când erau niște probleme clare. Vorbim despre o mentalitate de acceptare a acestora și de nevoia de a lucra din greu pentru a se schimba problemele originare. Sper că prin aceasta am putut să răspund la întrebările adresate. Mulțumesc. Doamna Ștefan, în încheiere, vă rog. Uh, well, Uh, nu au fost uh, întrebări adresate direct mie. Cred că interesantă este valoarea adăugată a acestor reuniuni și anume faptul că chiar începem să comunicăm. Chiar dacă nu suntem de acord la anumite puncte, cel puțin știm cum stă fiecare. Din nou, cred că MCV-ul s-a dovedit a fi de succes. Cred că ne-a ajutat țara și cred că cam atât se poate face printr-un mecanism uh, internațional, printr-o presiune externă, pentru că dacă o țară nu vrea să se schimbe, nu se va schimba. Se va schimba doar dacă există în interiorul său un grup de oameni care sunt dispuși să-și asume riscul reformei. Pentru că reforma reprezintă un lucru riscant și se poate întoarce ca un bumerang dacă nu ești atent și acest lucru cred că a putut fi observat în ultimele luni. Și pentru România a fost foarte important să beneficiem de sprijin din afară. Ar fi fost naiv să ne bazăm doar pe români să-și rezolve singuri problemele. Dacă ar fi putut să o facă, ar fi făcut-o până la aderare. Ne îndreptăm într-acolo sprijinul din partea populației um, române pentru aceste instituții care luptă împotriva corupției și pentru instanțe există și este din ce în ce mai mare. Va veni o vreme în când o să avem propriile instituții, o să ne bazăm pe propriile forții, încă, însă n-am ajuns încă acolo. Și acest lucru se vede mai ales în momente tensionate, când uh, Parlamentul adoptă legi uh, fără să uh, se știe în uh, societate că se discută acele legi, uneori de pe o zi pe alta vin uh, hotărârile și um, e important să avem um, reacții din afară care să exprime um, preocupări și care să-i facă și pe politicienii noștri să se răzgândească un pic. Mulțumesc pentru că sunteți prezenți. Mulțumesc. Au mai fost întrebări și pentru doamna Macovei. Monica, vă rog mulțumesc foarte pe scurt la câteva întrebări uh, în primul rând legătura cu schengen întotdeauna am susținut că nu trebuie legat intrarea româniei uh, în uh, spațiul schengen de mcv dar uh, dacă suntem politicieni haideți să privim realitatea și realitatea este că au fost state membre care au legat o de corupție pentru că spațiul schengen e un spațiu de încredere și dacă vrem ca românia să intre în schengen atunci haideți să ne luptăm cu corupția eficient. unde avem problema? avem problema la clasa politică. dacă dumneavoastră și partidul din care faceți parte ați fi ridicat mâna pentru ridicarea de imunitate să știți că nu era o problemă dacă nu ați fi încercat să scoateți parlamentarii de sub codul penal nu era o problemă. deci toate de neintrarea în schengen este responsabilă clasa politică din românia care a votat în acest fel împotriva practic a justiției și a corupției. Uh, mai departe uh, rolul pna uh, rolul pna a fost zero și de fapt existența pna și faptul că pna a fost ineficient ne a adus o clauză de salvgardare vă reamintesc la toți și dacă rămâneam cu pnl nu intram în uh, uniunea europeană la fel și dacă nu uh, și dacă nu adoptam legile prin asumarea răspunderii pentru că am avut numai trei luni să facem acest lucru tot datorită fostului guvern. Uh, și ultimul răspuns întotdeauna am fost consecventă cu păstrarea mcv ului indiferent de cine a fost la putere și de cine a condus românia Uh, și de ce guvern a fost. eu din două mii șapte susțin ca mcv să rămână pentru că ajută românia și românii nu clasa politică mă interesează românia și românii și sunt consecventă. și acum concluding remarks un singur lucru mai vreau să spun și e valabil pentru românia și bulgaria dincolo de cercetările penale de anchete de condamnări este foarte important și extrem de necesar și urgent să confiscăm banii și atunci haideți să pun întrebarea când aveți de gând domnule ministru kazanciuc și uh, ministerul de justiție bulgar să transpuneți directiva confiscării în legislația internă confiscarea extinsă confiscarea de la terți? pentru că banii furați trebuie să vină înapoi la oameni sau în fonduri europene adică tot la cetățeni. mulțumesc. și calitatea de raportor doamnă președinte spune domnul pașcu. Scrie acolo, scrie acolo, raportor. Da, Vedeți, tocmai asta vreau să evităm. Tocmai asta vreau să evităm. Deci vă propun să mergem mai departe cu programul nostru și anume cu Bulgaria. Vreau să-i mulțumesc uh, domnului ministru și uh, tuturor participanților. Sunt convins că puteți uh, să discutați aceste subiecte și în afara sălii, dacă mai doriți, Mulțumesc pentru participare, domnule ministru, domnule Hamilton, doamnă kvesi și doamnă tefan mulțumesc mult pentru participare și aș dori să invit acum pe vorbitorii pentru Bulgaria să vină la prezidiu. Mulțumesc mult tuturor!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 We are just, I'm sorry, but we, I see we are losing time, which... Haideți, vă rog, pierdem timpul. Deja suntem în criză de timp. V-aș ruga foarte mult să luați loc în sală. Deci ori ieșiți din sală, ori luați loc acum.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 nu știu, suntem oameni mari, dar parcă nu reușesc să înțeleg un astfel de comportament. Haideți, haideți să continuăm cu ordinea de zi. Permiteți-mi să urez bun venit vorbitorilor din partea Bulgariei. Doamna Dei a trebuit să ne părăsească, va fi reprezentată de către șeful său de unitate din partea Secretariatului General, care se ocupă de întregul uh, proces cu MCV și îi urez bun venit. Îi uh, uh, urez bun venit uh, viceministrului Justiției, domnului Palder, consilier în Bulgaria, doamnei Zlatanova, fost ministru al justiției și expert pe afaceri europene, domnul Stefanov, director al Centrului pentru uh, Studiul Democrației din Bulgaria și doamna Metodieva, expert din partea Transparency International. Avem o ordine de zi foarte încărcată, deci vă rog să respectați timpul alocat. Aveți cuvântul, domnule ministru. Doamna ministru. Uh, first of all, I would like to thank to the Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc în primul rând Comisiei Europene pentru sprijinul prin mecanismul de cooperare și verificare MCF-ul ne sprijină eforturile de a face sistemul judiciar din Bulgaria mai eficient, transparent, ca să combată corupția și crima organizată. Statul de drept este o valoare esențială a Uniunii Europene și respectarea acestuia este foarte important pentru toți. Părerea bulgarilor la acest capitol este aceeași cu cea a tuturor cetățenilor statelor membre, conform unui um, recent eurobarometru, 90, peste 90% dintre bulgarii consideră că corupția și crima organizată um, și problemele din sistemul judiciar reprezintă uh, probleme importante pentru țară. Studiul arată că majoritatea bulgarilor consideră că Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol în depășirea acestor probleme. Aș dori să mă concentrez pe strategia actualizată de continuare a reformelor în sistemul judiciar adoptată de Consiliul de Miniștri prin decizia din decembrie 2014 și aprobată de Parlament prin decizia din ianuarie 2015. Și cu o majoritate de 173 de voturi. Uh, munca pentru strategia actualizată a început în 2013 și a fost uh, continuată de trei guverne. Și în raportul din 2014, conform 2014, Comisia Europeană a făcut o actualizare a strategiei um, pentru reforma judiciară din 2010. Recomandarea a implicat uh, o serie de noi uh, Uh, constatări și recomandări care s-au regăsit și în rapoartele MCV din ultimii patru ani. Noi am actualizat uh, strategia și mm, conform recomandărilor Consiliului uh, Europei și deciziei Curții um, Europene pentru Drepturile Omului. Trebuie de asemenea subliniat că strategia are o perspectivă pe șapte ani și propune să obțină garanții eficiente ale uh, independenței uh, instanțelor și judiciarului în general. Își propune să uh, instaureze o bună guvernanță a autorităților din acest sector și bună lor funcționare. Ne propunem să existe motivație ridicată și responsabilizarea judecătorilor, procuratorilor și magistraților implicați în anchete, vrem să avem o politică penală eficientă uh, și reforme de reglementare. Vrem să uh, asigurăm uh, um, dreptul tuturor cetățenilor la un proces echitabil și să respectăm toate celelalte drepturile omului. De asemenea, acest proces a fost și un instrument în, pentru bună guvernanță în perioada 2012-2020 30 de milioane de euro sunt alocați pentru îmbunătățirea calității independenței și eficienței sistemului judiciar. Așadar, măsurile din uh, strategia actualizată sunt uh, sprijinite puternic de instrumentele de finanțare relevante. Următoarele instrumente vor fi finanțate e-justice, creșterea transparenței sistemul judiciar, accelerarea procedurilor judiciare, reforma procedurală și organizațională, îmbunătățirea accesului la justiție, formarea magistraților. Ca urmare a raportului MCV din ianuarie anul acesta, Guvernul a adoptat un plan de acțiune pentru 2015 pe 11 martie anul acesta. Planul de acțiune tratează toate recomandările raportului. Măsurile din acesta urmează celor din strategia de reformare a sistemului judiciar și um, um, se referă și la coordonarea dintre Unul dintre principalele măsuri din strategia de reformă, care sunt strâns legate de um, de MCV, se referă la reforma judiciarului, uh, lupta împotriva corupției și crimă organizată. Acum, răspunderea judiciarului. Se fac toate Um, eforturile pentru a se împiedica influențele asupra uh, Consiliului de Justiție Superior. De curând um, s-a, făcut, uh, s-a dat posibilitatea de a se face o solicitare pentru um, împotriva magistraților care își încalcă obligațiile. Acest lucru nu a fost uh, utilizat în trecut decât odată. Un nou președinte al, al Curții Supreme de Casație Um, a instaurat și el uh, măsuri de sancțiune împotriva judecătorilor care își încalcă datorile. Organizarea din cadrul uh, Consiliului Suprem uh, Judiciar se discută în acest moment. Se dorește organizare astfel încât deciziile privind măsuri disciplinare luate împotriva judecătorilor trebuie să facă într-un colegiu, iar aceste um, acele decizii care să, să care privesc procurorii să fie luate de către uh, procurori, iar cele de că, pentru judecători de către judecători. Apoi se dorește uh, să se discute uh, în cadrul consiliilor uh, situația magistraților cu garantarea siguranței votului. Apoi mai este vorba și de reorganizarea sistemului prin introducerea unor verificări de integritate pentru magistrați, schimbări uh, în procedurile de evaluare și de concurs pentru magistrați, norme stricte pentru detașarea magistraților, îmbunătățirea procedurilor uh, disciplinare ale magistraților. Un aspect important al uh, schimbărilor este lărgirea domeniului de aplicare al autoguvernării, automagistraților, un instrument uh, util uh, pentru împiedicarea formelor de influență asupra instanțelor. Apoi mai este important și inspectoratul pentru uh, Consiliul Suprem Judiciar. S-a făcut alegerea inspectorului șef, în lucru care ni se pare un pas foarte important că despre reformarea sistemului judiciar suntem în proces de evaluare al um, situației actuale, al politicii actuale și pe această bază am dorit să avem o nouă organizare, noi um, măsuri de organizare și sancțiuni printr-o flexibilizare a pedepselor administrative. Încercăm uh, să facem evaluare pentru elaborarea unui nou cod penal. Consiliul Judiciar în ultimii doi ani a lucrat constant cu privire la entități, la volumul, la jurisprudența magistraților și uh, volumul de muncă al acestora și de asemenea s-a luat decizia închiderii unor instanțe. Se vor lua noi măsuri uh, pentru schimbarea cartografierii instanțelor în Bulgaria pentru a face sistemul mai eficient analiza factorilor, factorilor sociali care influențează instanțele și volumul de muncă este în discuție în cadrul Consiliului, începând cu martie 2015. S-a adoptat o foaie de parcurs de către guvern la începutul anului acesta. Majoritatea măsurilor vor fi finanțate în cadrul programului pentru bună guvernanță. Modificări la codul de procedură penală, la codul uh, de procedură administrativă uh, sunt acum uh, redactate și acestea împreună cu uh, reformarea sistemului judiciar formează o bază bună pentru introducerea sistemului de e-justiție. Iar acestea vor face subiectul discuțiilor publice la sfârșitul lunii. Vrem să se facă o protecție eficientă a drepturilor omului, a sistemului um, de um, justiție juvenilă. În ceea ce privește corupția, s-a adoptat o strategie națională pentru prevenirea și lupta împotriva corupției uh, la 2 aprilie 2015, o unitate unică pentru analiza și cercetarea activelor și conflictelor de interese ale persoanelor care ocupă poziții de vârf. S-au luat măsuri specifice în șase domenii prioritare Uh, construirea unui uh, sistem eficient de luptă împotriva corupției, uh, corupția la nivel înalt, suprimarea corupției politice cu um, un accent pe corupția electorală, prevenirea corupției în Ministerul de Interne și alte organisme judiciare, apoi corupția de nivel um, scăzut la nivel tuturor cetățenilor, crearea unei intoleranțe publice. Apoi, de asemenea, se dorește um, consolidarea competențelor um, procurorilor în ceea ce privește infracțiunile economice, digitale. E nevoie, e nevoie de expertiză în acest sens um, și de asemenea se dorește înființarea unei unități specializate pentru uh, infracțiuni specializate de corupție ale înalților funcționari. De asemenea, se dorește o colaborare între serviciile de securitate, Ministerul de Interne și um, se va ajunge la un acord între acestea. Vrem să îmbunătățim calificările funcționarilor publici care lucrează în cooperare cu magistrații în unitățile specializate. În sfârșit, crima organizată Ne propunem o cooperare bună cu Ministerul de Interne. Avem un nou ministru de interne, doamna Bujoarova, un lider puternic, foarte puternic, cu o ambiție mare de a face reforme în sector. Apoi mai sunt probleme legate de uh, investigațiile ineficiente, care sunt sistematice, lucru care apare uh, în mod explicit în una dintre deciziile uh, Um, în cazurile curții de, de la Strasburg, CEDO. De asemenea, vrem o, un, um, o eficiență a um, birourilor de a procuraturilor specializate și ale instanțelor. Și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că îmi dați ocazia să uh, vă prezint activitatea mea uh, cu Bulgaria și în Bulgaria din ultimii 20 de ani, cu uh, prietenie, dar și cu spirit critic. Oamenii sunt însetați după dreptate, a spus președintele Bulgariei în Parlament recent. Așa este și, din acest punct de vedere, ultimul raport de progres nu putea să fie mai la fix, și din perspectiva uh, timpului în care a venit, și din perspectiva conținutului. Aș, până acum, s-a, rapoartele s-au axat pe patru domenii. Și acum Parlamentul bulgar a adoptat strategia pentru uh, justiție în unanimitate. Este, deci, a, al cincelea domeniu de progres și sunt șanse ca progresul să fie realizat. De ce cred asta? În primul rând, este o noutate ca Parlamentul să adopte în unanimitate o strategie pentru justiție. Până acum nu s-a mai întâmplat. E clar că acest subiect se află în uh, Uh, prima, pe primul rând al agendei politice. Toate partidele au înțeles că țara are nevoie de o justiție de încredere. Fără o justiție de încredere nu poate să existe securitate juridică. Fără securitate juridică nu poate exista încredere. Fără încredere nu există investiții. Fără investiții nu există creștere. Fără creștere nu există bunăstare. Și fără bunăstare emigrează uh, Uh, lucrătorii califita, calificați și creierele acestei țări. Statisticile arată că acest proces a început deja. Statisticile arată că, uh, deși condițiile fiscale sunt foarte bune, nu se fac investiții pentru că nu există încredere. În al doilea rând, justiția uh, ar trebui reformată și acest lucru trebuie garantat de clasa politică. Este clar, partidele știu că nu pot să riște să piardă la următoarele alegeri și de aceea cred că politica trebuie, ar trebui să rămână stabilă. Dar trebuie să fim realiști și să privim și riscurile. Primul risc este ca reforma justiției este un proiect pe termen mediu, pentru că trebuie introduse foarte multe uh, lucruri astăzi, iar rezultatele se văd abia mâine și poi mâine. Deci, oamenii, dacă nu văd rezultatele pe termen scurt, cred că uh, nu se face nimic. Un alt risc este reprezentat de unele părți ale elitei politice care uh, funcționează pe principiul dacă vreau să împiedic ceva politic, votez pentru. Și deci au votat pentru reforma justiției, dar uh, au de gând să nu o pună în aplicare. Cu siguranță că nu vorbim acum despre ministrul justiției, ci uh, de alți politicieni. Sunt unii formatori de opinie care cred că nu e așa de important că se amână prin, uh, chiar prin reforma constituțională. Asta se întâmpla și, s-a întâmplat și mai de mult. Au fost reforme propuse care au fost apoi respinse la Curtea Constituțională. Și uh, sunt cunoscute, practic, forțele care blochează și ele sunt prezente transversal în peisajul politic. Sunt forțe care nu vor o reformă a justiției, pentru că ea, ă, aceasta ar face să-și piardă influența. Și s-a mai întâmplat și în trecut când s-a ă, propus legea în 2012 privind ă, confiscarea averilor dobândite ilegal. Deci, dacă clasa politică din Bulgaria nu acționează, rezultatele nu vor apărea. În ciuda acestor riscuri, eu cred că reforma justiției se află pe calea cea bună. Este foarte importantă separarea Consiliului uh, Superior al uh, magistraturii în ceea ce privește responsabilitatea judecătorilor pe de-o parte și a procurorilor de cealaltă parte. Se pare că această separare uh, are succes general este și el pentru această separare și uh, a reacționat creând un plan de acțiune pe 18 luni, care a și fost pus în aplicare foarte precis. Însă, în Parlament nu a fost uh, discutat, pentru că Parlamentul nu a avut timp pentru așa ceva. Iată, deci, pe scurt, uh, o imagine a reformei justiției. Capitolul următor, corupția și crima organizată. În raportul MCV, aceste subiecte sunt prezentate ca fiind subiecte importante care nu sunt tratate cu suficientă determinare. Acest uh, lucru e clar, însă trebuie să facem o diferență societatea nu mai consideră că corupția este un fenomen natural, firesc. Pentru că în perioada periculoasă de după, uh, după 89 uh, se considera că este ceva normal și atunci se vehiculau cuvintele cheie multigrup și Ilia Pavlov, însă au trecut acele vremuri. Oamenii sunt mai civilizați, și se pare că nu se mai pot uh, face regrese. Însă sunt încă peste 200 de dosare de infracțiune care nu au fost soluționate. Structurile crime, crime organizate sunt mai subtile ca înainte și apar în uh, corelație cu corupție și cu spălare de bani. În unele domenii putem vorbi despre progres, în altele mai sunt multe de făcut. Pozitiv au evoluat, după părerea mea, vămile, poliția de frontieră și părți importante ale um, autorităților uh, polițienești. Vama și poliția de frontieră sunt foarte importante și um, există o legătură între criteriile uh, rigide de um, Um, alegere și controlul averilor private, ceea ce uh, creează riscuri de corupție. Experții internaționali încă din anul 2001 au uh, vorbit despre crearea de departamente speciale și de echipe comune formate din procurori și polițiști uh, pentru a ancheta cazurile de deturnare de fonduri dar a durat până în 2008 uh, să fie um, uh, înghețate fonduri europene din cauza unor nereguli uh, enorme la programul SAPARD. Atunci a fost creat un departament special de procuratură la parchetul din Sofia și au început să aibă loc anchete și chiar și condamnări, însă la un nivel destul de redus. Iar uh, rezultatele nu au fost mai bune din mai multe motive, care încă uh, sunt valabile. În primul rând, Până în 2012 nu au existat uh, definiții referitoare la deturnările de fonduri. Sigur că um, Uh, prevederile implementate de procuratură sunt bine intenționate, dar uh, mai este nevoie să se uh, pună și în practică. O lege referitoare la um, confiscarea um, averilor obținute prin infracțiuni nu exista până în 2012 iar pragul de 125.000 de euro stabilit acum este mult prea mare. Există acum uh, personal implicat în soluționarea unor astfel de cazuri, dar uh, cifra acestor persoane este foarte redusă. Ca și până acum, autoritățile bulgare suflă de lipsă, suferă de uh, lipsă de eficiență și de o eficiență redusă a punerii în aplicare. Sunt foarte multe instituții care nu practică schimbul de informații. În domeniul criminalității organizate, am constatat că măsurile uh, de anchetare nu au fost puse în aplicare la timp că uh, anchetele au fost fixate pe delictul de crimă și că uh, aspectele economice ale infracționalității nu au fost anchetate suficient. Există instanțe care fac o treabă bună, dar procedurile durează. Sigur că situația este complexă și că, în general, uh, Uh, aceste cazuri au o dimensiune internațională și uh, e nevoie de cooperarea mai multor state membre. Din păcate, în 2013 s-a produs un uh, regres. Um, a avut loc o pierdere de încredere din cauza unei crize la Ministerul um, de Interne și implicarea serviciilor de securitate. Și um, eu cred că cei care sunt responsabili știu despre ce este vorba. Trebuie să se intensifice combaterea corupției în orice caz. Strategia pentru justiție arată o cale de progres către crearea unei atmosfere de uh, propice combaterii corupției și uh, oricum, cred că putem considera că perspectivele pe ansamblu sunt pozitive. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Trecem acum la doamna Slatanova. Aveți cuvântul 10 minute. Ah, ah, Mulțumesc, doamnă Gressler. Dear panelists. Ah. Doamnelor și domnilor, de 8 ani încoace dispunem de MCV și am avut uh, circa 14 rapoarte pentru Bulgaria și România. Permiteți-mi să fac pe scurt o prezentare retrospectivă, pentru că e bine să privim și în urmă și să comparăm uh, cu situația de acum o lună, dar și cu situația de acum 10 ani. De ce vorbesc despre 10 ani? Ei bine, pentru că în 2003 ani, ă, așa cum spunea și domnul Pedl, s-a lansat noua Constituție ă, bulgară Uh, oameni ca dumnealui și ca mine ne aducem aminte de ce se întâmpla pe vremea aceea. În 2003, Parlamentul bulgar a făcut o declarație foarte puternică în ceea ce privește continuarea reformei în sistemul judiciar. Trei luni mai târziu s-a deschis un nou capitol uh, către, care a dus către semnarea tratatului de aderare la vremea aceea de atunci încoace, toate strategiile în domeniul judiciar s-au clădit pe acest moment. La fel ca și strategia actuală. Și aceasta se bazează pe cea din 2010. Din 2003 încoace s-au făcut multe. Nu sunt de acord cu cei care spun că mecanismul uh, n-a adus niciun fel de roade. Din potrivă, cred că față de alte mecanisme de monitorizare, cum ar fi noile, chiar și noile instrumente ale Comisiei, ei bine, uh, mecanismul de cooperare și verificare reprezintă instrumentul cel mai de valoare, aș putea spune și aceasta fără să aibă consecințe obligatorii din punct de vedere juridic, pentru că practic a expirat la două ani după aderare. Impactul politic asupra celor două țări a fost foarte însemnat și acesta se datorează și modului imparțial în care a acționat Comisia. Deci, pe scurt, care au fost uh, succesele? Precum spuneam, trei generații de reformă uh, în sistemul judiciar, în mare majoritate puse în aplicare, trei noi coduri procedurale care s-au schimbat în 2005, 2006 și 2007 și care au introdus noi coduri de procedură. Ori aceasta a dus la un ritm foarte susținut al reformei. Și acum, în sfârșit, oamenii se pot accepta, aștepta ca să se facă dreptate în uh, termen uh, acceptabil. În ceea ce privește activele, cred că la vremea aceea și cred că încă rămâne unul dintre sistemele cele mai uh, avansate. Am creat și uh, instanțe specializate pentru crima organizată cu câțiva ani în urmă. S-au creat mai multe structuri anticorupție, inclusiv uh, faimosul Borcor. și două lucruri care s-au schimbat fără cale de întoarcere, din părerea mea, este uh, un lucru care s-a schimbat fără cale de întoarcere este mentalitatea oamenilor. În anul 2000 încă se mai putea ca un uh, deputat dintr-un uh, partid aflat la, la putere să devină președinte de tribunal. Uh, astăzi avocatul uh, poporului este o uh, persoană cu calități ce nu pot fi negate. De asemenea, organizațiile profesionale ale magistraților au dobândit Uh, competențe foarte însemnate în toate uh, procesele decizionale în ceea ce privește sistemul judiciar. Evident, încă se luptă, nu toată lumea este de acord în organizațiile profesionale, dar, în sfârșit, cuvântul lor este luat în serios. De asemenea, este foarte important că situația a evoluat din 2007 încoace, chiar dacă au existat unele violări ale statului de drept. Din fericire, nu în Bulgaria, în alte state membre. În ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor uh, pe perioada MCV, ei bine, eu am calculat că media de timp pentru punerea în aplicare a recomandărilor uh, este de mai mult de un an jumate. Nu știu, poate colegii mei ar putea să calculeze cât de mult timp ia punerea în aplicare. De multe ori este nevoie de schimbări legislative pentru reformă în anumite sectoare foarte sensibile și legisla schimbarea legislației este un proces care ia timp. Dar această întârzi, ă, întârziere apare câteodată și din cauza lipsei de publicitate până la urmă. În medie, ia cam o săptămână hotărârea datei la care se publică un raport. Și, din păcate, foarte adesea aceste recomandări au fost puternic politizate. Partidele politice s-au folosit de acestea pentru politica lor internă și, până la urmă, nu au uh, folosit în niciun fel la progresul țării. Vă asigur că mm, orice partid politic poate ajunge la putere și poate lansa, deci, reforme orice partid care cu câteva luni în urmă era în opoziție și critica. Și în al treilea rând, eu cred că cele mai, două, cele mai importante două uh, recomandări din 2015 sunt următoarele. Mă rog, prima nu e neapărat o recomandare, ci mai degrabă un comentariu din partea Comisiei, care spune că va fi nevoie de schimbări suplimentare în cultura politică și să se asigure că aceste chestiuni se află în fruntea chestiunilor. Să fie și că o prioritate o constituie uh, construirea consensului. Da, foarte bine că Parlamentul a adoptat uh, strategia în domeniul judiciar. Dar e una chiar nu cred că există un consens politic în această privință în Bulgaria. A existat un consens în privința faptului că lucrurile trebuie să se schimbe sau uh, în mare de ce ar avea nevoie să se schimbe, dar departe de a fi ajuns la un adevărat consens politic. Cu doar acum o săptămână au apărut dovezi în acest sens, două partide din coaliția, coaliția de guvernare, au adus două amendamente foarte importante actului în sistemul judiciar și care diferau foarte mult de um, obiectivele comune recunoscute. Înainte de proiectul de lege, eu cred că guvernul ar trebui, înainte de toate, să vadă Uh, care poate fi terenul de înțelegere, unde se poate ajunge la un consens, pentru că altfel ne angajăm într-o spirală fără sfârșit de amendamente. Reforma nu poate fi durabilă decât dacă se ajunge la o masă critică în privința consensului. Mulțumesc! Mulțumesc. Uh, știm despre ce vorbiți, uh, am discutat de câțiva ani despre această lege. Și urmează domnul Stefanov, vă rog. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Am trimis un document în scris, așa că mă voi limita la câteva întrebări care merită răspuns, și anume dacă ar trebui să uh, introducem MCV-ul la toate, da, toate statele care aderă, dacă ar trebui să fie legat cu alte chestiuni, cum ar fi Schengen, fondurile europene și care este impactul asupra fondurilor europene, asupra um, plăților și utilizării acestora în cele două state, România și Bulgaria. Foarte pe scurt, o perspectivă de ansamblu a rolului meu aici și uh, cu privire la ce a făcut um, organizația mea în ultimii 20 de ani. În CSD a lucrat uh, pe anticorupție încă din 97, când uh, corupția era o cruciadă singuratică pe, bazată pe niciun fel de date. Acum e o industrie de miliarde de dolari care uh, provine cu multe date, iar Comisia Europeană are trei instrumente, unul pentru extindere, cu capitolele 23 și 24, unul pentru MCV și unul uh, EU-Watch, care este introdus în uh, raportul privind uh, corupția. Acum mai lucrez și cu o coaliție de ONG-uri, 13, din Balcanii de Vest și din Turcia, numit Leadership-ul din Sud-Est pentru Integritate. Uh, care ne permite să evaluăm statele candidate, inclusiv Croația, România și Bulgaria și mă bucur să fac parte dintr-o echipă de cercetare din Anticop, cea mai mare mm, centru de cercetare în științe umane, un proiect de amploare. Trebuie să spunem că noi tocmai ne-am uh, trimis constatările către Comisie cu privire la modul în care corupția afectează fondurile europene în uh, timp util veți primi niște cifre noi. Vreau să încep prin a vă spune că, în primul rând, mecanismul acesta, MCV, este unul binevenit, un instrument care mereu a venit cu cel de-al treilea pilon dintr-un triunghi de reforme necesar, și anume un prieten din afară, reforma din partea politicienilor și societatea civilă și cred că acest lucru a existat în Bulgaria de mai mulți ani. La a doua întrebare, importantă este sunt perioada și doamna Macovei poate să știe, știe foarte bine că bulgarii um, sunt foarte dornici de schimbare. Cred că ar vota o ministru de justiție dacă ar candida. S-a luat o decizie dar uh, e mai greu să lupți împotriva corupției. Durează ani de zile. Există, desigur, exemple și în alte părți, în Statele Unite, în Corea de Sud. <clears throat> Sau chiar dacă ne uităm la experiența Europei sudice de astăzi, e bine, toate acestea ne arată că e vorba de un proces de lungă durată. Dacă ne uităm la rezultatele pentru Bulgaria, așa cum a spus și a spus înainte blând, sunt amestecate. Autoritățile bulgare au venit cu o serie de instituții și de acte legislative formale. MCV-ul a fost pur și simplu un exercițiu al cifrelor. Erau vorba niște indicatori, niște cifre, dar um, dacă ar fi fost așa, Bulgaria ar fi trecut, ar fi obținut o trecere. Bulgaria n-a fost niciodată în, printre țările uh, din vârful clasamentului în ceea ce privește abuzurile din partea factorilor corupți. Dar dacă ne uităm la aderarea celor două state, vedem că România și Bulgaria aveau niveluri asemănătoare de corupție atunci. Însă, uh, important este ce au făcut concret aceste instituții, ce au realizat. Și, deși bulgarii cred în majoritate copleșitoare faptul că Comisia uh, Uh, se ocupă mai bine de respectarea drepturilor lor și de lupta împotriva corupției decât politicienilor. E bine, acest fapt ne arată faptul că există probleme legate de dorința politică uh, de luptă împotriva corupției. Și atunci, ce se poate face în acest sens? Dacă ne uităm la modul cum a funcționat MCV-ul și rezultatele pe care le-a produs, de fapt, legarea MCV-ului cu Schengen-ul și cu fondurile structurale chiar a avut loc. Deși nu, nu despre asta a fost vorba în 2000, când uh, au fost înghețate um, fondurile structurale ale Bulgariei. De fapt, până la urmă, Uh, efectele pozitive s-au văzut mai, mai mult la nivel de management decât la nivel de lupta anticorupție. Dacă ne uităm la măsurile de protecție care au fost introduse, acestea au fost uh, mai uh, eficiente decât în domeniul anticorupției. Vă pot da niște cifre, încă nu au fost publicate riscurile de corupție aceste roșii cu fondurile Uniunii Europene au fost mult mai um, joase în România și Bulgaria decât fondurile naționale, mai ales când a fost roa de achiziții publice și infrastructură. Și, de fapt, infrastructura este unul dintre domeniile cele mai afectate. Când ne gândim la corelarea MCV-ului cu alte chestiuni, trebuie să fim prudenți. Pentru că se adaugă aici un element politic foarte important dincolo de cifre și de listele obiective, de măsuri uh, pe care le propune Comisia și, în plus, aduce și o tentă anti-europeană, populistă, care s-a tot dezvoltat în ultimii ani. Și oamenii, pe bună dreptate, uh, cred că um, Bulgaria este tratată ca un stat de mâna a doua, pentru că, de fapt, până la urmă, statele membre au fost cele care au făcut aceste legături. Uh, Ar spune că deși acest mecanism uh, politic complex este totuși o, o cale de urmat rezonabilă, are deficiențe, dar asta uh, nu împiedică faptul că e nevoie de, reform, de reforme. Acum, în continuare, trebuie să vedem ce va face MCV-ul în continuare, cum să se cum să evolueze, dacă trebuie să se introducă și la alte state care aderă, dacă ne uităm la capitolele 23, 24 sau capitolele JAI uh, referitoare la România și Bulgaria, se observă că există mecanisme foarte asemănătoare cu MCV-ul, foarte tehnice, care au și o componentă politică. Când a aderat Croația, a primit un tratament mult mai strict decât România și Bulgaria la vremea când au aderat în domeniul uh, justiției și afacerilor interne. Există o posibilitate ca MCV-ul să fie integrat în raportul anticorupție al Uniunii Europene, noul instrument care, de fapt, acoperă toate statele membre și este un instrument puternic care a început să creeze această forță politică necesară care să sprijine eforturile anticorupție ale uh, Comisiei. În primul acesta se reflectă situația din 8 state membre și din câte am înțeles eu, statele respective nu erau prea încântate. Uh, vor să vadă constatările înainte să fie publicate, lucru destul de normal. Și, de asemenea, aș spune că MCV-ul trebuie să uh, reprezintă un fel de mecanism al societății civile care să fie bazat pe indicatori, pe benchmarks. Și, de asemenea, ar trebui să fie mai multe stimulente uh, de finanțare decât sancțiuni. Uh, finanțarea să meargă uh, și de la nivelul statelor membre și de la nivel european, de la cercetare și mai departe. Este loc de un domeniu mai mare de aplicare a acestor măsuri și de expertiză și în România și în Bulgaria. Acum, dacă ne uităm la dezbaterile din Balcanii de Vest și comparăm um, această situație cu ce se întâmplă în România și în Bulgaria, deși suntem foarte critici cu eforturile și cu evoluțiile întâmpinate, până la urmă rezultatele sunt destul de tangibile. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum... Thank you, Madam Chair. Doamna Tonem. Um, I would like to begin... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să spun că uh, în această perioadă Uniunea Europeană se confruntă cu provocări globale și acum uh, valorile fundamentale ale Uniunii Europene sunt în pericol dacă există zone gri în care statul de drept nu funcționează așa cum ar trebui sau dacă democrația reprezentativă, așa cum o cunoaștem noi, este în pericol sau uh, dacă economia de piață piață liberă este înlocuită de cercuri oligarhice și de dependențe politico-economice. Eu sunt sceptică. Am analizat comparativ date uh, internaționale și nu am văzut nicio tendință de ameliorare și niciun caz de progres în ceea ce privește situația din Bulgaria din ultimii opt ani. În perioada 2007-2014, economia gri din Bulgaria a rămas la 30% din totalitatea activității economice. Competitivitatea economică, libertatea economică rămân slabe, nivelul libertății presei a scăzut uh, foarte mult și, conform Eurobarometrului, 96% dintre bulgari sunt convinși că uh, corupția și crima organizată sunt probleme grave pentru țara lor. Deci imaginea nu s-a schimbat deloc în ultimii 8 ani, iar uh, Transparency International plasează Bulgaria uh, pe locul uh, celui mai corupt stat din Uniunea Europeană. Așadar, povestea MCV nu a fost una de succes, cel puțin nu până acum, este o poveste ambivalentă și e greu să constatăm progrese reale până acum. De ce? În primul rând, aș vrea să spun clar că eu cred cu tărie că mm, susținerea Uniunii Europene are o importanță fundamentală pentru a declanșa progresul reformelor în Bulgaria și cred că instrumentul MCV ar putea funcționa și ar fi putut funcționa mai bine și este un instrument pentru aceste obiective. Dar sigur că mai sunt și deficiențe ale mecanismului și deficiențe în ceea ce privește opoziția instituțională uh, față de reformă în Bulgaria și cred că există mecanisme și alternative pentru a um, recrea acest instrument ca să ajungem la progrese mai mari. În primul rând aș vrea să vă spun că problema Uh, Bulgariei este una sistemică înainte de toate. E nevoie de metodologie adecvată, iar uh, nivelul complexității acestei probleme a fost subestimat de când a început să funcționeze MCV-ul. Rădăcinile sociale, economice, istorice uh, ale corupției în țări ca Bulgaria trebuie să fie clar analizate în cadrul MCV. Și cred că ar trebui să uh, evaluăm cu mare grijă legătura dintre trei fenomene care pot părea separate. Afa este foarte important să analizăm toate cele trei fenomene în uh, preună, și anume afacerile veroase, politica non-publică și opoziția instituțională la reforme. Este clar că adoptarea de reforme nu schimbă automat uh, autoritățile în statele postcomuniste. Din potrivă, partidele politice nu pot să reprezinte realmente cetă cetățenii, ceea ce uh, creează mecanisme de abuz, de redistribuire a averilor și se propagă tot mai mult în lipsa de transparență, clientelismul și așa mai departe. Eu cred că acest fenomen merită o atenție sporită atât din partea guvernului bulgar, cât și din partea instituțiilor europene. În al doilea rând, cred că trebuie să scăpăm de limbajul uh, diplomației, să nu mai fim atât de corecți și să spunem lucrurilor pe nume, pentru că limbajul diplomatic, limbajul corectitudinii politice, nu ne permite, de fapt, să vedem care sunt adevăratele probleme de corupție și de stat de drept în Bulgaria. Altfel, MCV-ul riscă să devină un instrument uh, politic, ceea ce nu corespunde cu interesele cetățenilor. Și în al treilea rând, trebuie să avem mare grijă atunci când uh, analizăm uh, constatările și recomandările rapoartelor CVM, MCV. Și trebuie să fim uh, foarte atenți. Pentru că uneori actori interni uh, îndeplinesc recomandări separate, introduc reforme specifice, juridice, tehnice, procedurale, fără să atingă realmente obiectivele reformei fundamentale. Nu ating obiectivele uh, recomandate. Deci se pot crea instituții, se pot adopta strategii, se pot redacta planuri de acțiune și totuși situația să rămână neschimbată. Și un ultim uh, subiect în ceea ce privește eficacitatea MCV-ului ca instrument. Cred că MCV-ul trebuie să-și găsească destinatarul cel mai adecvat. Uh, și destinatarul său nu trebuie să fie doar elitele politice, ci uh, societatea civilă din Bulgaria și cetățenii bulgari. Pentru că obiectivul de a uh, obține statul de drept în Bulgaria este un obiectiv care necesită o abordare sistematică și de aceea necesită o uh, implicare și o asumare a răspunderii de către toate instituțiile și mai ales de către părțile interesate uh, din societatea civilă. Și cu toate acestea, în 2012 s-a făcut această recomandare specifică în raportul MCV și cred că e foarte important uh, să subliniem că este important să participe societatea civilă în procesul MCV, dacă dorim ca acest instrument să fie cu adevărat eficient. Aș vrea să spun că punerea în aplicare analitică, dar și procedurală a mecanismului de-a lungul anilor, a dus la subestimarea opoziției interne la reformă. Acum a devenit clar că, deși s-au luat multe măsuri și s-au pus în aplicare, majoritatea au fost introduse din cauza presiunilor Uh, și condiționalității uh, impuse de instituțiile europene. Din păcate, însă, nu uh, au afectat acele mecanisme sociale cheie care fac ca instituțiile să fie eficiente și să fie posibile instituții bazate pe statul de drept. Deci, am văzut cazuri de huliganism politic, cum spunea un autor. Vă recomand și votez pentru o nouă abordare alternativă viabilă care să dea prioritate paradigmei de parteneriat în acest proces MCV și de responsabilitate reciprocă, europeană și internă. Sigur că o astfel de abordare de parteneriat trebuie să facă obiectul unei dezbateri europene și ar trebui să fie o dezbatere între experți, dar și o dezbatere academică în ceea ce privește fondul, proiectarea și instrumentele necesare pentru a obține statul de drept. Dar cred că pilonii cheie ai unei astfel de abordări trebuie să fie responsabilitatea reciprocă, europeană și națională, garantată în termeni procedurali clari, expertiză de nivel înalt și uh, profunzime conceptuală ca să se înțeleagă adevărata natura corupției politice și uh, să se renunțe la limbajul diplomatic și de corectitudine politică și, în cele din urmă, responsabilizare și implicare mai mare a publicului. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Domnul Pirinski dorește să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc, președinte. și țin să mulțumesc tuturor celor care ne-au făcut o prezentare astăzi. Cred că e foarte important să estimăm corect și obiectiv despre ce problemă vorbim și care este amploarea acesteia, și anume corupția. Raportul privind anticorupția din 2014 arată că 76% dintre europeni consideră că corupția este un fenomen de aploare în propria lor țară. 76%. Pentru Bulgaria, 84%. Pentru România, 93%. În uh, țări fondatoare ale Uniunii Europene, procentul e de aproape 100%. Deci mai mari decât în Bulgaria sau România. Deci, să scoatem așa în evidență România și Bulgaria ca două cazuri speciale, două cazuri de școală care au nevoie de instrumente speciale și specifice, nu este calea potrivită. Și asta din motivele pe care le-am uh, auzit, pentru că astfel se, a, se, aju se ajunge la confruntări politice puternice și atât doamna Zlatanova cât și ultima vorbitoare au spus că, din potrivă, este nevoie de consens, de parteneriat. Pentru că pe un consens bazat pe așteptarea cetățenilor în ceea ce privește statul de drept, scoate discuția din uh, partizanatul politic și din uh, discuțiile strict politice. Astfel se pune, practic, se se pun presiune asupra celor care cu adevărat încearcă să saboteze uh, proiectul uh, de reformă. Eu cred că trebuie să fie recunoscut faptul că situația a evoluat și că atât reportul în ceea ce privește anticorupția, cât și procedurile întreprinse, precum și mecanismul specific de țară creat, indică acest lucru. În uh, ultimii trei ani au fost publicate trei rapoarte în care recomandările au fost făcute în mod progresiv către țările, țările membre. În 2012 au început, a început cu șase țări, și în 2014 s-a ajuns la 12 țări, cărora li se fac recomandări din cauza unor deficiențe din ă, sistemul juridic. Deci, încă o dată, să se arate cu degetul numai Bulgaria și România nu este normal. În ceea ce privește statul de drept și ă, scoaterea lui din acest uh, context al uh, strict celor două țări și punerea lui în contextul unui parteneriat proactiv la nivelul instituțiilor europene, fie că e vor este o chestiune care ține de schimbul de bune practici, de văzut ce merge și ce nu merge. Eu cred că așa am fi mult mai uh, eficienți în uh, combaterea adevăratei probleme. Problemă care afectează atât drepturile fundamentale, cât și mediul de afaceri și perspectivele de creștere economică. Fără doar și poate, este vorba aici despre chestiuni de cea mai mare însemnătate. Doamna Dei a spus mai devreme uh, despre locul în care se evaluează această chestiune și s-a spus că în Consiliu. Ei bine, în cazul Bulgariei, nimeni nu spune că ar fi Bulgaria fruntașă în privința echilibrului uh, bugetar, uh, datoriei publice sau stabilității în fața crizei. Încă din 96 a existat un consens în privința introducerii unui sistem de monedă în care care a dus la crearea unui mediu foarte propice practicilor corup de corupție. Deci, întotdeauna trebuie luate în uh, calcul uh, posibilele mm, consecințe la nivel social. Doamna Dei a spus că este parte din uh, procesul de aderare și că MCV până la urmă a expirat. pentru că, încă o dată, trebuie să intrăm aici într-un mecanism care să vizeze probleme care nu țin doar de România și Bulgaria, pentru că, încă o dată, aceste probleme nu afectează doar aceste două țări la nivel european. Vă mulțumesc! Am făcut o greșeală să nu vă anunț timpul de vorbire. Două minute. Благодаря, госпожо председател. През февруари 2014 година Европейската комисия... Mulțumesc. În februarie 2014, Comisia Europeană a prezentat primul uh, raport de corupție din Uniunea Europeană și în martie 2014 un raport cu privire la supremația legii. Aceste inițiative vreau să arate că este de neacceptat ca un stat membru să permită astfel de funcționare, să restricționeze funcționarea instituțiilor. Și Consiliul Suprem al Magistraturii a spus că acest mecanism ar trebui să fie înlocuit cu un dialog pe baza nediscriminării și a unui uh, teren echitabil între toate statele membre. Acest dialog trebuie să fie bazat pe probe și pe specificitățile statelor membre. Aș dori să rog Comisia să întreb dacă acest dialog va înlocui MCV și ce se va întâmpla cu rapoartele de corupție din Uniunea Europeană. Comisia va publica în continuare aceste rapoarte pentru că astfel vom vedea și noi imaginea de ansamblu, iar accentul se va schimba de la România și Bulgaria. Cetățenii acestor state trebuie să fie liniștiți pentru că Schengen este un exemplu gros în acest sens. Mulțumesc, doamna președinte. Acum voi continua în uh, bulgară. Acest mecanism, uh, de astăzi am auzit de mai multe ori uh, în aceeași propoziție, NCV și aderarea la Schengen, plus gestionarea fondurilor europene. Și de aceea vreau să spun următoarele. Înainte de a fi un european mândru sau un bulgar mândru, mă declar obiectiv nu putem să legăm MCV-ul nici de Schengen, nici de gestionarea fondurilor europene, din mai multe motive. În primul rând, nu există um, temei juridic. Bulgaria are o rată de eroare sub 2% la finanțarea regională, când media pentru Uniunea Europeană este la 7%. Conform curții de conturi europene, doar 3% dintre fonduri, nu, mai puțin de 0,3% dintre fondurile de finanțare alocată Bulgariei se află expusă riscului. În alte state, um, procentul este până la 10%. Bulgaria se află printre primele 10 state membre în ceea ce privește gestionarea eficientă a fondurilor. Deci, mecanismele acestea sunt eficiente. Eficiența luptei împotriva fraudei a fost în creștere. Este vorba de cealaltă parte a monedei. De aceea vă spun. Colegi Ali, bitte. Domnul Ali. Mulțumesc, doamnă președinte, colegi. колеги, искам да благодаря за панелистите за изложените comentarii, nu? Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru prezentările lor. Și eu vreau să spun un lucru asemănător cu cele spuse de colegul Novakov. Ne aflăm aici la Comisia de Control Bugetar și competența noastră se referă la modul în care sunt cheltuiți banii europeni. Că despre celelalte aspecte ale discuției de astăzi, mm, e destul de ciudat să auzi mm, toate aceste probleme legate de corupție. Au fost probleme legate de rata de eroare, când a fost vorba de utilizarea fondurilor, dar de fapt Bulgaria stă foarte bine la acest uh, capitol. O astfel de prezentare a clasei politice uh, din orice stat nu este de bon ton, nu este una corectă. Într-o democrație, miniștrii nu sunt numiți de un dictator. Ei provin din guverne alese și toți cei care au, um, sunt prezenți aici au um, intrat în Parlament ca urmare a alegerilor. Deci, cred că ar trebui să dăm dovadă de mai mare respect față de alții funcționari aleși de contribuabili europeni. N-ar trebui să considerăm toți politicienii ca fiind posibili infractori. Dacă au existat greșeli, să fie descrise obiectiv. Mulțumesc, doamna Zlatanova, pentru perspectiva retrospectivă. ne-a permis să vedem cum a evoluat uh, sistemul, cum s-au făcut reformele. Nu am să vorbesc deja alte aspecte pentru că nu ține competența noastră. Mulțumesc și eu sunt pe lista de vorbitori pentru că mă interesează ce au spus experții și am, imediat după ce pun întrebarea am să vă dau cuvântul pentru răspunsuri, începând cu doamna uh, Ruseva. Eu nu am impresia că ar fi util dacă am cere uh, desfințarea MCV. Mai dorea cineva să ia cuvântul? Două minute, vă rog frumos, uh, pentru că... It's not my name here. <laughs> Okay. Uh, благодаря ви, госпожо председател. Аз ще взема uh, повод от послед... Mulțumesc. Aș dori uh, să preiau dumneavoastră la dumneavoastră. Îi mulțumesc Monica, pentru acest, pentru acest angajament, pentru că în felul acesta putem arăta că acest mecanism nu, nu mai trebuie să continue, pentru că nu mai îndeplinește funcțiile pe care le îndeplinea odinioară. A avut rezultate bune, însă vremea aceea a trecut. În Bulgaria Nimeni nu se uită la aceste rapoarte anuale. La început lucrurile stau diferit, erau uh, discuții politice care erau um, declanșate de acestea, însă toate acestea sunt în trecut. Acum examinăm o legislație europeană referitoare la corupție, la infracțiuni și uh, doamna Melson a prezentat un uh, raport acum 2 ani, s-a constatat că aceste fenomene există în multe state membre. Nu putem avea succes în lupta împotriva crizei uh, crimei infra- organizate dacă luptăm singuri. Trebuie să ne reunim eforturile să colaborăm cu Europolul și cu alte instituții europene. Niciun stat de capul său nu poate să ajungă la rezultate ideale. Mesajul pe care îl extragem astăzi este acela că trebuie să găsim o modalitate de încheiere a acestui mecanism și să mizăm pentru o legislație comună de combatere a infracțiunilor pentru că de la comisie aflăm lucruri diferite, se vorbește de mai multe voci. Uneori o măsură este apreciată, după aceea este criticată. Și l-am întrebat pe domnul Barosu la un moment dat când se va termina cu acest mecanism și n-am primit niciodată un răspuns concret. Mulțumesc. Ruseva, Peter. Doamna Ruseva, vă rog. Um, N-am identificat întrebări specifice adresate mie sau ministerului. Au fost mai degrabă observații generale din partea deputaților. Dar um, încă consider că MCV-ul este un mecanism încă necesar pentru Bulgaria, dar uh, vom fi foarte bucuroși când va fi finalizat, când vom fi gata și când va considera Comisia că am îndeplinit criteriile. Sperăm să se întâmple foarte curând acest lucru și sperăm ca acest mecanism să fie transformat într-un uh, mod de cooperare și de susținere pentru Bulgaria și nu neapărat un mecanism de verificare și control. Secretariatul General al Comisiei a primit mai multe întrebări. Vă rog să vă luați dumneavoastră cuvântul și vă rog să fiți cât mai subcinți cu toții, pentru că altfel nu vom termina până la 18.30. Thank you very much, madam. Mulțumesc mult, doamnă președinte, pentru că îmi dați ocazia să reacționez la câteva din punctele menționate. În primul rând, a fost foarte interesant să auzim că perioada de implementare medie a uh, recomandărilor nu este cea calculată de noi. Cred că de asemenea de aici se vede, după cum spunea doamna secretar general mai devreme, că suntem într-o fază în care avem nevoie de reforme pe termen mai lung ca să devenim uh, realmente sustenabili și ca reformele să devină sustenabile și să facă parte din sistem. Durează mai mult să pui la punct idei, să creezi un consens funcțional și poate că acesta este unul dintre motivele pentru care există această tendință firească a mecanismului și anume durează până când apar rezultate. În ceea ce privește structura MCV, noi încercăm să lucrăm uh, cât se poate de serios și echitabil. De multe ori acest lucru poate să pară prea neutru, dar uh, eu cred că nu e cazul să ne cerem scuze pentru asta. Noi avem parametrii specifici încă de la crearea MCV și noi am dorit totdeauna să îi respectăm. și să integrăm munca MCV într-un context care să arate clar că e vorba de state membre UE în familia UE și că tot, și noi totdeauna încercăm să ținem cont de acest lucru. Deci, de multe ori, de aceea avem un limbaj ponderat. Vorbim despre contextul european, sigur că trebuie să analizăm uh, cadrul statului de drept, uh, lupta anticorupție. E vorba de un cadru reactiv, nu e vorba de un mecanism de monitorizare neapărat. Toate aceste măsuri trebuie privite în contextul lor și e greu să spunem că un lucru este menit să-l înlocuiască pe altul, pentru că cele două aspecte sunt complementare. În concluzie, aș vrea să repet ce a spus și doamna secretar general mai devreme, și anume MCV-ul a avut un impact pozitiv în multe feluri de-a lungul timpului și după părerea noastră uh, este bine și ne încurajează faptul și că publicul din Bulgaria și din România are aceeași impresie. Mulțumesc! А, аз ще говоря на български този път. Съвсем кратко заради времето искам да добавя. Мулцумеск. De data aceasta o să vorbesc nu mai avem timp la dispoziție, aș dori doar să adaug două lucruri pe care n-am avut timp să le spun la prezentarea inițială. Sunt um, avocată și, ca mulți colegi de aici, mi se pare inacceptabil să se măsoare lupta împotriva corupției prin numărul de politicieni condamnați. Mi se pare o tendință extrem de periculoasă rezultatele luptei anticorupție nu pot fi reduse la numărul de uh, demnitari de rang înalt, uh, de politicieni sau de uh, directori de întreprindere condamnați. Rezultatele luptei anticorupție sunt, practic, reducerea corupției, la eliberarea, sunt eliberarea societății de corupție, numerele nu sunt o măsură reală. Palder, bitte. Domnul Palder. Ich möchte... Aș dori și eu să susțin opinia că rapoartele MCV trebuie continuate. Eu cred că um, în Bulgaria opinia publică ia foarte în serios aceste rapoarte, presa, presa serioasă reacționează la aceste rapoarte la ora actuală, situația politică este bună, mentalitatea este una pozitivă, de aceea eu cred că acest ajutor din partea Europei trebuie continuat. Eu cred că politica și oamenii se așteaptă la asta. Sigur că un raport al Comisiei nu poate să rezolve toate problemele, Sigur că nu poate să elimine cauzele criminalității organizate și ale corupției. Aceste cauze sunt foarte profunde și e greu să le tratezi, dar eh, MCV-ul are un rol important de jucat. Mulțumesc! Doamna Toneva Metodieva, vă rog. Ba nu, domnul Stefanov întâi, mă scuzați. Nicio problemă. Just a minor note. Voiam să spun că sunt de acord cu eurodeputații bulgari. Nu există o legătură factuală între uh, managementul fondurilor europene și MCV. Eu uh, aș spune că MCV-ul a fost însă util în gestionarea fondurilor europene în Bulgaria. Adevărata problemă este că în întreaga Europa legitimitatea politică Uh, este într-o situație negativă și creșterea extremismului politic nu ajută deloc la rezolvarea problemelor. Eu cred că ultimii doi ani au arătat uh, acest lucru și trebuie să uh, folosim cât mai multe instrumente posibile care să ne oferă um, ofere această legătură între uh, contribuabil, legitimitate, reprezentativitate politică și alți factori importanți. Mulțumesc! Mulțumesc, Mulțumesc. doamna Toneva acum. I would like to be very... Foarte pe scurt, vreau să vă spun că MCV-ul și monitorizarea Uniunii Europene au, de fapt, obiectivul de a proteja interesele cetățenilor europeni, deci inclusiv pe ale cetățenilor bulgari, ceea ce înseamnă protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. Așadar, cred că e foarte important să avem această dezbatere la comisia dumneavoastră și aș dori să aibă loc mai multe astfel de dezbateri. Cred că diferențele de opinii sunt foarte importante și ne ajută să mergem mai departe. Cred că MCV-ul ar putea să fie reformat ca să promoveze mai bine interesele cetățenilor bulgari și români. Mulțumesc! Uh, voi avea ultimele closing remarks, uh, câteva cuvinte foarte scurt. Mulțumesc tuturor și mă bucur că am avut o discuție uh, înțeleaptă, cu păreri diferite, ceea ce era evident, uh, discutând sincer despre uh, MCV uh, câteva puncte foarte pe scurt uh, sunt total de acord cu ce a spus doamna toneva uh, acum uh, da haideți să ne gândim la cetățeni repet și cetățenii români și cei bulgari vor acest mecanism pentru că acest mecanism determină politicienii și pe cei din justiție să acționeze pe cei care vor și pot dar există opoziție politică. Uh, ați spus domnule tefanov că uh, mcv ul a, subestimat uh, opoziția politică și instituțională da există o poziție politică și a instituțiilor la lupta cu corupția politică mai ales sau birocratică sau administrativă dar mcv ul îi ajută pe cei care vor să o facă pentru că altfel nu s ar fi întâmplat nimic. Uh, mai departe uh, am auzit că în bulgaria nimeni nu se mai uită la rapoartele mcv. eu mă îndoiesc că este așa și uh, dacă noi ca politicieni promovăm această atitudine nu e în folosul oamenilor. oamenii trebuie să se uite la aceste rapoarte iar eu din ce văd în presă văd că se uită la aceste rapoarte și aș mai face repede o, o un comentariu fiindcă ați spus că numărul de persoane condamnate uh, nu, nu, reprezintă, nu, este, uh, nu reprezintă nu poate reprezenta rezultatul luptei anticorupție uh, sunt total împotriva acestei constatări ba da totdeauna cerem track record cerem cazuri concrete și rezolvări concrete altfel nu măsurăm. sigur că în condamnări definitive ceea ce înseamnă că au fost probe și nu au fost dosare inventate politic în confiscări în banii returnați și sigur că trebuie să avem și măsuri preventive toate acestea merg împreună nu putem spune că dacă sunt politicieni care comit acte de corupție ei nu trebuie să fie anchetați. Uh, și în final uh, Uh, mulțumesc încă o dată mă bucur că am fost raportor al acestei audieri să știți că la orice audiere se desemnează un raportor am fost, uh, mi s a propus de către conducerea uh, comisiei de control buget am acceptat cu bucurie probabil mi s a propus pentru că știu și românia și bulgaria și despre mcv și de fiecare dată am fost obiectivă. vă mulțumesc foarte mult încă o dată. Mulțumim, ședința se suspendă.